Deci că și domnul Agnew dorește să ia din nou cuvântul. Da, de fapt, nu este nicio surpriză aici, pentru că, în definitiv, dovezele erau cu adevărat foarte clare. Această infecție a fost răspândită uh, de vânt, pur și simplu, și asta a complicat foarte mult situația. Pentru că au fost foarte multe probleme cu acest proces de incinerare, pentru că cerea foarte mult uh, timp, pur și simplu și după cum uh, erau uh, indicațiile, ar fi trebuit să, să facă incinerarea și uh, după aceea îngroparea în 24 de ore. Dar când ne gândim la cantitățile foarte mari care, de uh, cadavre care trebuiau tratate, era o situație foarte complicată. Asta a făcut că, de fapt, riscul de răspândire a infecției să devină și mai grav. Deci ar fi uh, trebuit pur și simplu să sacrificăm animalele și să le îngropăm în mod direct. Dar eu mă întreb dacă Uniunea Europeană a realizat sau nu că comitea o eroare și ar fi trebuit să permită îngroparea directă a acestor uh, cadavre animale, pentru că uh, urmând aceste sugestii ale lui ar trebui să trecem într-o etapă suplimentară, să transportăm mai întâi la distanțe unor foarte mari. Și uh, situația practic a fost îngrozitoare în acel moment. Mulțumesc. Dziękuję. Może prosiłbym, żebyśmy nie kontynuowali dyskusji, ale... Mulțumesc foarte mult. Cred că nu e momentul potrivit să continuăm această discuție, însă vreau să vă dau cuvântul încă o dată, foarte pe scurt. Da, a fost îngrijorător, însă dumneavoastră ați spus că uh, această răspândire a virusului uh, uh, s-a făcut din cauza vântului și că inițial n-ar fi trebuit să fie arse acele uh, uh, organe, organisme ce ar fi trebuit să fie îngropate. Însă nu avem dovezi în acest sens. Bardzo, bardzo dziękujemy. <coughs> Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Vom urmări îndeaproape acest subiect și dacă eventual ne lipsesc informații, sunt convins că experții vor fi la dispoziția noastră și ne vor furniza uh, informațiile ce ne lipsesc. Însă nu acum și nu astăzi, pentru că nu avem timp. Așa că vă propun să trecem acum la punctul următor. Uh, punctul 6 îl vom trata mai târziu, și așa că vă propun să trecem acum la noua alianță pentru uh, siguranță alimentară. În numele comisiei noastre, doamna Scott Cato își va, va prezenta avizul, dar se pare că nici dânsa nu e de față. Bun, atunci, în acest caz, vă propun să trecem la punctul 8. Domnul Andrieu, este gata? Sunteți gata să-l prezentați, raportul dumneavoastră? Da? Bun, perfect. Uh, uh, în acest caz, Trecem, deci, la punctul 8 de pe ordinea de zi, așa că l-aș ruga pe domnul vicepreședinte să ne prezinte acest subiect. Ne încântă prezența sa astăzi, pentru că e vorba de un subiect foarte important, tot atât de important ca și celelalte subiecte, cum anume uh, politica agricolă comună va îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Cu toții suntem conștienți de importanța creării locurilor de muncă în zonele rurale și cred că aici avem cea mai bună persoană, persoana cea mai potrivită pentru a ne prezenta acest subiect. Eric, ai cuvântul. Spuneam deci că sunteți persoana cea mai potrivită pentru a ne prezenta subiectul. Vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să cizelez un pic prezentarea ca urmare a prezentării rapoartelor de, de către colegi, dar poate că nu se merită să prelungim dezbaterea inutil, având în vedere că timpul trece. Vreau să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte care implică anumite alegeri. Pentru că în funcție de cum abordăm PAC și uh, chestiunea aceasta ocupării, atunci e clar că vom avea consecințe diferite. În ceea ce privește situația agricolă în momentul de față și a crizelor care se multiplică și care durează Uh, având în vedere faptul că populația pleacă din zonele rurale, m-am gândit că n-ar fi inutil, prin acest aviz și prin dorința noastră de reformă a PAC, să încercăm să avem o dezbatere pe fond uh, în ceea ce privește politicile noastre agricole publice. Este de asta și obiectul acestui document care ne-a fost înaintat referitor la politica agricolă comună și chestiunea ocupării. E vorba de un prim schimb de opinie acum și nu pot decât să-mi formulez o speranță și anume ca toți colegii să poată să orienteze conținutul acestui raport, să-i stabilească un cadru și știu că vom putea conta pe diferitele noastre puncte de vedere pentru a face acest lucru. Când analizăm politica agricolă comună și ne uităm la, o analizăm prin prisma aceasta a chestiunii ocupării, nu putem decât să ne punem întrebarea care este pertinența și eficiența acestei politici publice, așa cum este ea pusă în aplicare de 54 de ani de zile. Ea reprezintă 40%, aproape 40% din bugetul Uniunii, iar ocuparea, în momentul de față, reprezintă una dintre cele 10 priorități afirmate de președintele Juncker. Însă, din câte știu eu, nu a existat niciodată o evaluare, un studiu științific serios referitor la legătura care există între politica agricolă comună și ocuparea. Ori astăzi, chestiunea aceasta a legitimității politicii agricole comune, având în vedere impactul său asupra bugetului Uniunii, e bine, această analiză trebuie să fie făcută. Noi trebuie, cred eu, să deschidem ochii asupra acestui aspect. Eu mă număr printre cei care sunt de părere că politica agricolă comună este evident necesară, indispensabilă. Însă, nu trebuie să scăpăm din vedere și un alt aspect. Da, o politică agricolă comună bine, dar pentru ce fel de agricultură? PAC nu se mai poate limita doar la o distribuire, repartizare de sume și fonduri între statele membre legea pieții care face că se concentrează anumite eforturi în anumite locuri și că alte regiuni sunt pur și simplu lăsate deoparte, acest lucru ne demonstrează că nu se poate rezolva astfel problema ocupării, nu se poate rezolva astfel problema echilibrului între regiuni, nici problema sănătății, nici problema mediului sau uh, uh, uh a schimbărilor climatice. Deci cred eu că ține de răspunderea noastră să regândim politica agricolă comună în jurul unor obiective comune. Cu toții știm, trebuie să producem mai mult și mai bine. Asta s-a spus în raportul precedent. Dar întrebarea următoare, după această afirmație, este unde să producem? Cum să producem? și cum, cu cine anume, cine uh, va face această producție, pentru că asta va avea un impact asupra teritoriului. În ciuda unor eșecuri succesive, noi trebuie să ne gândim la diferite răspunsuri. Uh, oare liberalizarea este răspunsul unic? Nu. Dereglementarea, uh, liberalizarea sunt oare singura posibilitate în această Uniune? Eu îmi pun întrebarea. Nu cred acest lucru. În orice caz, situația ne obligă să ne mai gândim și să reanalizăm modelul nostru agricol. Nu putem să continuăm fără să redefinim obiectivele unei adevărate politici publice în slujba tuturor și să însoțim agricultura aceea pe care noi vrem să o promovăm, să promovăm acel model de societate în care să știm exact care este rolul rezervat pentru regiunile rurale. Nu uitați că avem o lume contemporană care trebuie să fie interconectată. Așa că aștept din partea dumneavoastră intervenții în așa fel încât să putem cizela și încadra conținutul acestui raport, care cu siguranță va face locul unui vot, cu siguranță înainte de sfârșitul verii. Bardzo dziękuję, panie pośle. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă, dar am impresia că așteptările dumneavoastră față de cadrul financiar multianual sunt poate niște așteptări mult prea mari acest cadru financiar multian anual nu poate să rezolve absolut toate problemele. E un cadru destul de larg, ce se referă la multe aspecte, dar le abordează și în mod uh, nesatisfăcător de multe ori, mai ales în ceea ce privește agricultura și situația agricultorilor. De altfel, astăzi, politica agricolă comună cuprinde și alte domenii, nu numai agricultura, ci și mediul. Deci, vedeți, e vorba de un subiect foarte extins. Aceasta este părerea mea, oricum. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Miller. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc foarte mult raportorului susțin ideea că este foarte urgent și necesar să se modifice situația ocupării în zonele agricole, în zonele rurale. Și aș dori însă în același timp să atrag atenția asupra faptului că acest raport ar trebui să uh, facă propuneri concrete în acest sens, dar nu este vorba aici de o reformă a PAC. Și după părerea mea, ar fi important să vedem ce fel de inițiative putem susține care să reducă, um, să uh, combată reducerea ocupării în zonele rurale. Pentru că există posibile programe de subvenții din Fondul Social European și din alte fonduri. Ar fi bine ca accesul la acestea să fie simplificat și uh, birocrația să fie simplificată. Ar fi bine ca mai ales tinerii să aibă acces la astfel de finanțări. Uh, pe mine nu mă interesează să punem uh, sub semnul întrebării plățile directe, pentru că acestea sunt uh, dobândite, fac parte din uh, peisajul nostru agricol și sunt foarte importante pentru a susține micile structuri agricole. Cred că aici trebuie să mai ameliorăm textul. Pan poseu Hausling, pani pośle, bardzo proszę. Pan Hausling. Ja, meine Stimate doamne, stimați domni, cred că Eric a pus întrebările corecte astăzi și uh, ar fi bine să ne gândim la mai mult decât cum să concretizăm anumite programe, ci cred că ar fi bine să ne gândim fundamental la uh, politica agricolă comună în ansamblul ei. Uh, și cred că plățile directe ar putea fi puse sub semnul întrebării. Dacă ne uităm la cât de mulți bani cheltuim și cât de puțini bani au fost destinați creării de locuri de muncă în ultimii ani în um, zona rurală, vedem că bilanțul este negativ. În ultimii 10 ani, cel puțin în Germania, s-au pierdut foarte multe locuri de muncă în zonele rurale și cred că este normal să ne punem întrebarea dacă banii sunt cheltuiți în mod corect, pentru că parcă cu, prin plățile directe tot mai, mulți, tot mai puțini agricultori primesc uh, tot mai mulți bani. Cred că e normal să punem întrebări, stimată colegă Müller, și uh, să nu ne gândim doar uh, la posibilități de acces la finanțare. Cred că trebuie să discutăm și despre dereglementare și despre accesul la piețe terțe, pentru că altfel nu are niciun sens. Și cred că trebuie să se verifice și uh, Uh, cum pot fi măsurate plățile directe, pentru că mie mi se pare că sunt prea puține uh, lucruri făcute în acest domeniu. Cred că e important să punem accentul nu doar pe agricultori, ci și pe lucrătorii din uh, zona rurală, care nu sunt foarte numeroși și, din potrivă, numărul lor tot scade, asta aș putea să spun aș avea și o propunere de ameliorare a textului, există posibilitatea de a se uh, aloca niște bani în, la revizuirea de jumătate de mandat din a, al doilea pilon. Cred că trebuie să ne gândim bine la acest lucru și trebuie să ne gândim și la uh, programele actuale și să le analizăm din perspectiva potențialului de a crea locuri de muncă. Cred că e important să ne gândim la toate acestea înainte de începerea următoarei perioade de finanțare. Punctcovo lista discutantów, bo temat este ważny. Doamnelor și domnilor, foarte mulți colegi s-au înscris la cuvânt. E clar că e un subiect foarte interesant, foarte important, așa că vă rog, vă cer să aveți intervenții de maxim un minut și jumătate, pentru că sunt 15 persoane înscrise la cuvânt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș vrea să-l întreb pe domnul Aniu dacă ar putea să ne explice mai bine uh, ce se întâmplă cu noile contracte sociale, dacă am înțeles eu bine, uh, poate că activitatea aceasta agricolă trece din prim plan în al doilea plan, în al treilea plan, în, deci- în favoarea unor alte lucruri uh, care, de fapt, vin și înlocuiesc uh, uh, agricultura tradițională faptul că se face apel la anumite la alte forme de finanțare, așa că aș vrea să știu ce înseamnă acest nou contract social pentru a vedea dacă pot sau nu să susțin această idee, pentru că din test nu a ieșit foarte clar. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł Donta. Mulțumesc. Și acum domnul Donta. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori la rândul meu să mulțumesc colegului Andrieu pentru faptul că a înaintat ideile sale pe subiectul acesta, însă mie mi se pare că politica aceasta agricolă comună am negociat-o în 2013 și o să o negociem din nou în 2020 și mi se pare că ar fi riscant să tot redeschidem dezbaterea aceasta în permanență în timp ce măsurile de protecție necesare nu sunt uh, aplicate în toate țările, mai ales în Franța. Și atunci, eu cred că ar trebui să ne punem întrebarea următoare. Cum plecăm de la instrumentele pe care le avem, le putem utiliza în favoarea ocupării? Dacă dezbatem acum din nou despre aceste subiecte, cu ocazia unei revizuiri bugetare, am putea să revizuim alocațiile în Uh, sprijinul politicii noastre agricole. Da, cei drept, fondurile nu sunt suficiente, dar dacă deschidem această dezbatere acum, s-ar putea să pierdem niște fonduri. Eu cred că trebuie să ne întrebăm mai degrabă cum anume, plecând de la criteriile și instrumentele pe care le-am instaurat deja, cum anume politica agricolă comună ar putea să servească acestui scop și anume ocuparea uh, în zonele rurale. Domnul Shire. Microfoon, vă rugăm. Ja, zo beter. Als ik kijk naar dit onderwerp, heeft dit onderwerp wel veel aandacht. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că subiectul este unul foarte important. Ne putem pune întrebarea ce va fi în 2020? Vom mai avea o politică agricolă comună? Vom avea suficiente alimente pentru a garanta siguranța alimentară? Iată întrebările pe care ne le putem pune. Deci trebuie să insistăm asupra importanței PAC. Însă uneori îmi pun întrebarea că e bine și frumos, da, o să vorbim de inovație, însă e clar că ai nevoie de ajutare directe către agricultori. Pentru că vorbim de chestiuni de asigurări sociale, însă dacă e să ne uităm la anumite expropriere ale agricultorilor care au existat pentru a avea niște zone de protecție a mediului. Asta nu, nu creează locuri de muncă. Pe mine ce mă interesează este să știm exact câte noi locuri de muncă sunt create prin aceste noi activități. Eu cred că activitatea agricolă o produce mai multe locuri de muncă decât aceste noi activități, așa că n-ar fi rău să ne mai gândim în momentul în care uh, luăm astfel de decizii, să ne gândim din perspectiva ocupării. În cel de-al doilea pilon, în planul Juncker, S-a vorbit foarte mult despre cercetare, cercetare în domeniul agricol ceea ce înseamnă că uh, e vorba de cercetare agricolă la universități, nu în rândul agricultorilor. Eu, da, sunt de acord să promovăm anumite noutăți științifice, dar nu în detrimentul uh, agricultorilor. Colegul următor, vă rog. Da, mulțumesc. E un subiect foarte important. Întrebarea fiind cum putem să recreăm locuri de muncă în zonele rurale. Eu vin dintr-o regiune în care, dacă politica agricolă comună este utilizată, aplicată în mod corect, asta poate îmbunătăți situația ocupării. Și s-au luat astfel de inițiative de către guvernul nostru. Am să vă dau un exemplu într-o anumită regiune. Erau 11 milioane care ar fi putut fi cheltuiți în, în uh, domeniul agricol și repartizarea acelor sume s-a făcut în mod diferit de ceea ce se prevăzuse inițial și putem spune că rezultatul a fost unul mai bun. Cei care au primit uh, aceste sume erau deja destul de înstăriți și, din păcate, în loc să investească în agricultură, au plecat în vacanță, au plecat în vacanță, în case de vacanță undeva, nu știu, în Croația Așa că eu cred că am fi fost mai bine dacă am fi cheltuit altfel acești bani, am fi avut mai multe locuri de muncă ce ar fi fost create. Ar fi uh, fost mai bine să distribuim concret acești bani către agricultori și nu uh, uh, celor care reprezintă industria agroalimentară. Domnul Branan, mulțumesc, domnule președinte. Iată că avem deja câteva idei pe care ne putem vizui. Pentru a putea contribui la acest raport, și eu cred că n-ar fi rău să... Am, am avut ocazia să discutăm cu experți în uh, zonele rurale din nord-estul Angliei pentru a întreba cum anume putem crea locuri de muncă. Și ei au venit cu 43 de recomandări pe care sunt gata să vi le transmit. Dar aș vrea să văd câteva dintre ele. Experții în nord-est au spus că Comisia și statele membre au o anumită abordare și anume doresc să promoveze inovarea, însă cred că am putea avea o atitudine, o abordare diferită. S-au fost evocate de asemenea și schemele de plăți, uh, ideea de a uh, avea aceste sume și pentru antreprenori și pentru agricultori, nu doar pentru agricultori. Apoi s-a făcut uh, aluzie la programul LIDER, uh, care de asemenea poate genera locuri de muncă în zonele rurale. Însă experți au spus foarte clar, e clar că aici e nevoie de abordare de jos în sus și nu invers de sus în jos. O altă recomandare era referitoare la pericolul unei producții în masă, unei supraproducții de tip industrial și au fost îngrijorări în ceea ce privește acest tip de agricultură care poate pune în pericol mediul și care nu creează locuri de muncă. Și în final, S-a vorbit de asemenea și despre cultura aceasta a antreprenoriatului, care trebuie să fie promovată în rândul agricultorilor. Oricum, am pus accentul pe câteva dintre aceste recomandări, ele sunt 43 în total, vi le pot transmite uh, dacă doriți să las cunoștință. Dziękujemy. Jeśli byłyby gdzieś dostępne Mulțumesc. informacje, bo niektórzy z nas też się... V-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați trimite aceste informații. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Este interesant când discutăm despre acest uh, subiect uh, să fim precauți și vreau să-i mulțumesc domnului Andrei uh, la început, dar să nu uităm că vorbim de 40% din bugetul Uniunii Europene și de multe ori când se vorbește despre agricultură în Uniunea Europeană se fac, uh, se fac referiri la procente. Am trecut, am plecat de la un buget de 87% în, cu mulți ani în urmă și uh, la mine, în Bavaria, de unde vin eu, aveam la vremea respectivă o cultură realmente uh, uh, agricolă. Și uh, fără agricultură, șomajul ar fi mult mai mare decât este acum. La noi, în sectorul agricol, este de 1,9%, în medie, în Bavaria, este de 3,4% șomajul și uh, industrializarea agriculturii a dus la pierderea multor uh, locuri de muncă, dar în Bavaria noi trebuie să fim recunoscători Bruselului care a introdus pilonul al doilea care se ocupă de ocupare și stimate coleg Andrieu, multe state membre uh, beneficiază de uh, acest pilon, însă se pot face foarte multe și la nivel național și depinde de nivelul național și, de exemplu, în Franța se aplică multe dintre aceste prevederi. Vă mulțumesc mult oricum pentru discuție și voi depune cu siguranță amendamente. Gracias, Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Andriu. Eu, înainte de toate, vreau să spun că documentul pe care, de lucru pe care dumneavoastră ne l-ați prezentat mi se pare un punct de plecare foarte bun pentru a aprofunda analiza noastră față de PAC, față de felul în care în momentul de față se mai creează sau nu locuri de muncă. Eu împărtășesc multe din semnele de întrebare evocate de acest document și mi se pare că, într-adevăr, dacă suntem capabili să răspundem la aceste întrebări, cred că vom fi în măsură astfel să îmbunătățim foarte mult felul în care se aplică PAC și să creăm noi baze pentru o nouă PAC care, într-adevăr, să creeze locuri de muncă. De aceea, voi analiza foarte îndeaproape acest document și voi veni și cu niște contribuții și să sperăm că din toată această analiză vom reuși într-adevăr să creăm la crearea unor, lo- dire- unor locuri de muncă directe în zonele rurale. În așa fel încât să existe cât mai multă ocupare, atât directă, dar și indirectă, în zonele rurale. Oświetlacja, tylko adică tworzenie nowych miejsc pracy Mulțumesc. Dația bezrobocea, ale to także powoduje... Crearea de locuri de muncă are drept obiectiv reducerea șomajului. Și uh, această măsură vizează și agricultura, pentru că sunt multe persoane care pleacă din zonele rurale la oraș și astfel marile exploatații rămân uh, fără forțe de muncă. Mulțumesc, dragi colegi. Eu cred că acest subiect este unul deosebit de important. Politica agricolă comună reprezintă aproximativ 40% din bugetul Uniunii Europene. Și în conformitate cu unele date pe care le am la dispoziție, mai mult de jumătate din acest buget este dedicat unui uh, număr redus de agricultori. De aceea, cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe exploatațiile agricole mici, uh, familiale, care reprezintă baza PAC și care trebuie să și rămână principala țintă a PAC în viitor. Cei care rămân uh, la exploatațiile lor sunt uh, propriilor patroni, propriilor angajatori. Și deci, pe lângă faptul că își oferă chiar lor un loc de muncă, oferă de asemenea locuri de muncă membrilor familiilor lor. Nu percep alocații de șomaj, au propriile lor uh, firme și creează locuri de muncă, după cum spuneam. În plus, produc alimente, uh, ocrotesc zonele rurale și ocrotesc identitatea acestora. De aceea, cred că rolul lor are funcții multiple. Este un rol foarte important și eu cred că resursele financiare pe care le avem la dispoziție trebuie direcționate către acești mici agricultori și nu către marile exploatații agricole care sunt orientate doar spre profit. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, grazie președinte. Eu sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu raportul lui Eric. Și uh, aș dori să spun că, după cum au spus și alți colegi, e important ca politica agricolă comună să creeze un context durabil și coerent. Și sunt, uh, după cum spuneam, de acord cu observațiile lui Eric. E important să ne punem întrebări, da, sigur, e important să producem, dar cum, ce, cu cine, pentru că, într-adevăr, politica agricolă comună are efecte destul de greu de măsurat. E drept că uh, acest sector trece printr-o perioadă deosebită. Actorii principali trebuie să își pună aceste întrebări. și să abordeze și uh, probleme mai serioase, cum ar fi cea a ocupării. Nu doresc să repet ce au spus colegii noștri, dar când vorbim despre dezvoltarea zonelor rurale, este important să avem în vedere, să avem în vedere un nou tip de agricultor, un nou tip de agricultură, bazat pe inovație, dar și pe o simplificare a procedurilor. ca să se poată facilita dezvoltarea durabilă. Vă mulțumesc. Doamna Neusel, Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc colegului nostru pentru pregătirea acestui text. Cred că este un proiect uh, foarte bun și, domnule președinte, vreau să vă fac uh, dumneavoastră un uh, compliment. V-ați referit la termenul concentrare astăzi de mai multe ori și cred că ați făcut foarte bine. Am auzit vorbindu-se despre concentrare, o concentrare a proprietarilor de terenuri, Până acum, 3% din uh, întreprinderile agricole din Europa dețin peste 50% din suprafețele agricole. Deci, dacă se va plăti în continuare în funcție de suprafață, se va ajunge la o mare concentrare în continuare, uh, o concentrare și a finanțării pentru că e important să nu uităm că acest proces de concentrare nu a dus până acum deloc la crearea de locuri de muncă suplimentare. Vreau să-i mulțumesc colegului Andrieu pentru textul propus. Avem într-adevăr nevoie de un uh, contract social, pentru că întreaga societate trebuie să beneficieze de aceste fonduri. Nu e vorba doar de bani destinați agricultorilor, sunt bani pentru întreaga societate care trebuie mm, folosiți în mod legitim. Mulțumesc, domnul Agnew. I think it's Cred că este important să analizăm acest lucru din perspectiva contribuabilului care finanțează PAC. Ce se așteaptă contribuabilii? pot fi împărțiți poate în două categorii, urban și rural. Contribuabilul urban consideră că politica agricolă comună sau orice altă politică agricolă are, trebuie să aibă drept obiectiv să furnizeze alimente. Asta așteaptă majoritatea contribuabililor urbani și de asemenea cred că consideră că dacă uh, investesc bani în zonele rurale ar trebui să aibă acces la acele zone pentru uh, agrement. Contribuabilii rurali s-ar aștepta, pe de altă parte, la o mai mare ocupare, ceea ce e corect, însă e clar că producerea mecanică de alimente necesită mai puțini uh, lucrători. Și mi-amintesc că acum 50 de ani erau mai multe locuri de muncă la ferme, dar uh, nu erau foarte plăcute. De asemenea, agricultorii se mai așteaptă și la scheme uh, agroecologice. În principiu, uh, un agricultor ar trebui să uh, ajungă la un echilibru între uh, cerere și ofertă, dar acum uh, ne confruntăm cu piața mondială și ar fi de așteptat să avem o politică care să echilibreze situația. Pe mine mă preocupă foarte mult un lucru și anume că politica agricolă comună actuală va duce ecoconformitatea la limită și agricultorii se Uh, vor trezi cu niște limitări de CO2 impuse pentru exploatațiile lor agricole, mai ales pentru cele uh, unde se cresc vite, ceea ce mă tem că va ucide aceste exploatații. În plus, uh, contribuabilii noștri britanici contribuie cu 6 miliarde de euro la bugetul european și primesc înapoi numai 3 și cred că nu le place că banii lor se folosesc pentru coride în alte țări și pentru multe alte practici pe care n-am timp să le enumăr, dar care sunt scandaloase. Mulțumesc. O să Mulțumesc, domnul Iar. Da, vielen Dank. Ich möchte... Mulțumesc, aș dori să fac trei observații. În primul rând, cred că nu are nimeni nimic împotrivă dacă subvenționăm locuri de muncă, însă eu aș vrea să tăiem adjectivul competitiv de lângă locuri de muncă. Nu cred că e cazul să finanțăm uh, locuri de muncă de altfel decât unele din care oamenii să își poată câștiga traiul. În al doilea rând, sigur că uh, cred că nu e treaba noastră să ne băgăm în uh, calcule matematice complicate. Dacă plățile directe ar fi repartizate altfel, uh, la hectar s-ar plăti, plăti 3500 de euro, dar nu pe lună, ci pe an. Dacă ajungem la această sumă, nu am câștigat lupta, pentru că um, această sumă nu reprezintă mare lucru în Germania. Deci cred că trebuie să ne gândim uh, bine la formularea din text și, în al treilea rând, nu trebuie să pierdem din vedere al doilea pilon care permite multă flexibilitate la ora actuală și uh, trebuie să uh, vedem că la ora actuală uh, 1 din 8, 1 din 10 locuri de muncă din, uh, domeniul, din zona rurală nu sunt în sectorul agricol, ci în uh, alte sectoare pe care ar trebui să le susținem la rândul lor. Cam asta m-ar interesa pe mine, deci să nu pierdem din vedere al doilea pilon. Zoom. Mulțumesc. Domnul Loazo. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă amintesc consecințele PAC asupra agriculturii franceze. Erau aproape 10 milioane active în agricultură în anii 50, 31% din ocuparea totală în Franța. Nu mai sunt nici măcar un milion în zilele uh, noastre, deci abia 4% din populația activă și niciun alt sector economic nu a cunoscut o asemenea pierdere de locuri de muncă. 60% din exploatațiile franceze de minim 20 de hectare au dispărut între anii 60 și anii 80, iar uh, numărul de exploatații mai mari s-a dublat. Sigur că toate acestea favorizează deșertificarea țării noastre și influențează negativ spațiul rural. Specialiștii consideră că nu se poate rezolva altfel problema decât dacă se iese din politica agricolă comună care ne-a distrus agricultura. Contribuția noastră uh, la acest text se va baza pe următoarele axe. În primul rând, suveranitatea statelor, susținerea uh, exploatațiilor agricole mici și mijlocii, relocalizarea economiei, dezvoltarea locală a unor mici structuri de prelucrare în zonele rurale, crearea de uh, supermarketuri de producători ar fi o idee, de asemenea, producătorii alternativi care ar trebui să fie susținuți și cei care se apucă de agricultură ar trebui să fie susținuți și ei și să nu mai depindem de piața internă în măsura în care o facem din anii 80 încoace. Ați fi gata să mergeți în această direcție sau vreți doar o dezbatere fără acțiuni concrete? Vă mulțumesc. Dziękuję, dziękuję. No ciekawe. Mulțumesc. Este un subiect foarte interesant, însă ne-am uh, cam îndepărtat de politica agricolă comună. Eu mă întreb dacă am renunțat la PAC, oare uh, concentrarea s-ar uh, accelera sau nu? Este un lucru foarte interesant în contextul reformei prevăzute pentru 2020. Următorul coleg. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu foarte succint. Aș dori să-i mulțumesc colegului nostru pentru uh, text, pentru studiul realizat. Este un raport excelent care acoperă multe aspecte ale PAC. E un raport foarte interesant și aș dori să vă amintesc că politica agricolă comună trebuie să aibă drept obiectiv să slujească intereselor agricultorilor din statele membre ale Uniunii Europene. Și, din păcate, în cadrul politicii externe și în cadrul politicii de vecinătate, permitem uh, ca piața noastră să fie inundată de produse din state terțe. Sigur că acest lucru creează probleme de securitate, pentru că sunt produse cu origine și cu o calitate adesea dubioase. Din perspectivă sanitară este o problemă și, în plus, se creează condiții uh, supărătoare de concurență. Se face concurență produselor europene iar uh, prețurile scad foarte mult, iar nivelul de trai al agricultorilor din statele membre ale Uniunii Europene scade. O altă consecință este că nu se mai creează locuri de muncă. Dacă ne uităm la situația agricultorilor din sudul Europei și mai ales uh, la uh, agricultorii din țara mea, constatăm că situația este dramatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult. Am uh, analizat cu mare atenție documentul de lucru, am ascultat uh, dezbaterea în mare parte acest document analizează modul în care PAC poate să amelioreze crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Mă bucur să discut cu dumneavoastră acest subiect. PAC contribuie în multe moduri la susținerea zonelor rurale și la ocuparea zonele rurale. După cum știți, Comisia acordă o foarte mare importanță creării de locuri de muncă și uh, susținerii locurilor de muncă în conformitate cu uh, uh, orientările președintelui Juncker aproape 11 milioane de exploatații agricole oferă locuri de muncă pentru aproape 22 de milioane de persoane. Dacă includem și vânzarea cu amănuntul și serviciile, vedem că în agricultură sunt aproape 44 de milioane de locuri de muncă în uh, Europa. Prin al doilea pilon, programele de dezvoltare rurală oferă o gamă largă de uh, șanse de ocupare și de creștere în zona rurală, fie că vorbim de startup-uri, de întreprinderi, de uh, servicii, cum ar fi extinderea internetului în bandă largă sau alte activități de cooperare. Plățile directe anuale pentru fermieri uh, oferă o protecție a venitului din agricultură și uh, sunt făcute în funcție de respectarea mai multor condiții specifice, iar agricultorii tineri care își încep activitatea primesc plăți mai mari. Dezvoltarea rurală este un domeniu de investiții foarte important. Finanțarea este disponibilă pentru a se fonda întreprinderi rurale din capul locului. Prin programele de dezvoltare rurală, statele membre doresc să susțină 170.000 de tineri agricultori și 60.000 de întreprinderi de tip startup neagricole. Investiții suplimentare oferă șanse de consolidare. Volumul public total de investiții pentru perioada 2014-2020 pentru uh, industria agroalimentară și agricultură este de aproximativ 52 de miliarde de euro. Este o sumă destinată creării de întreprinderi în domeniul agricol, creării de grupuri de consumatori care să participe la diferite programe. De asemenea, se pot accesa instrumente financi, finanț, financiare de diferite tipuri și se poate atrage uh, capital privat suplimentar, o bună redistribuire a resurselor și a veniturilor. Și aș dori să subliniez un nou element din domeniul agricol, care este o inspirație pentru alte sectoare. În parteneriatul european pentru agricultură ne așteptăm să susținem peste 3.000 de proiecte interactive de cercetare între întreprinderi uh, din domeniul agricol și din um, domeniul tehnologic care cooperează și își uh, pun în comun rezultatele. Este un uh, mod de a completa foarte bine politica de cercetare din cadrul orizontului 2020. Aș vrea să spun câteva lucruri despre sustenabilitate și dimensiunea socială. Sustenabilitatea poate fi ameliorată modernizându-se metodele de uh, producție, uh, iar uh, reducerea consumului de resurse, cum ar fi apă și curent electric, este esențială pentru a se limita costurile și a se ameliora viabilitatea exploatațiilor agricole. De asemenea, avem și un potențial foarte important de uh, Legat de economia circulară, pachetul acesta tocmai a fost lansat de comisar. 51% din finanțarea europeană de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 este destinată unor chestiuni legate de mediu și măs- unor măsuri de adaptare la schimbările climatice. Zonele rurale oferă foarte multe bunuri publice, sistem, ecosisteme, aer proaspăt, materii prime și soluții de energie și climă. De aceea avem o abordare integrată asupra dezvoltării rurale în Uniunea Europeană. Mergem dincolo de porțile uh, exploatării agricole și încercăm să creăm sinergii și cu politicile urbane. Promovarea includerii sociale, reducerea sărăciei și alte măsuri similare sunt prioritare uh, în noua perioadă foarte adesea este mai ușor să lansăm inițiative comune în acest domeniu. PAC susține metodele uh, de lucru ale grupărilor regionale prin programul LIDER și, conform datelor noastre, 54% din populația rurală va fi acoperită de astfel de strategii de dezvoltare. Se vor crea cel puțin 44.000 de locuri de muncă neagricole și 74.000 de locuri de muncă prin servicii ameliorate. În concluzie, PAC contribuie Um, la ameliorarea condițiilor de viață și de muncă în zona rurală, în Uniunea Europeană, și creează condițiile adecvate pentru creștere și ocupare. Este important ca statele membre să facă uz uh, într-un mod optim de șansele existente și să identifice corect nevoile. După 54 de ani de punere în aplicare, reforma PAC uh, și după reformă, PAC a rămas o politică foarte apreciată, după cum s-a văzut și în ultimul sondaj de opinie. Credem că există un cadru adecvat și că condițiile necesare pentru care de creștere și ocupare sunt oferite. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem raportul final și vă stăm la dispoziție pentru a colabora pe acest text. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Iar acum voi da cuvântul din nou domnului raportor, domnul Andriu. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru intervențiile de astăzi. E clar că e o temă de discuție foarte interesantă și țin să reamintesc că, practic, astăzi ne propuneam să avem un prim schimb de vedere. Uh, ca să abordăm cadrul general pentru viitorul raport. Deci, sigur, documentul pe care vi l-am trimis este documentul de lucru și nu conținutul final al raportului. Și sigur, am intenționat să fie, într-o anumită măsură, o provocare, tocmai ca să putem uh, dezbate pe fond și să avem un punct de plecare pentru viitoarele propuneri uh, a trebuit să mă refer și la intervenția Comisiei, pentru că dacă vedem punctul de vedere foarte optimist al dumneavoastră, practic nu mai e nevoie de raportul nostru. Dar uh, dacă înțeleg bine ce ați spus, lucrurile merg așa de bine că n-a trebuit să ne facem griji. Însă, ă, dacă mergem la pe teren, la fața locului, vedem viața adevărată, realitatea nu e chiar așa de roz întotdeauna. Eu, în orice caz, ă, mă uit la situația agricultorilor din Bretania, în Franța, spre exemplu, s-a discutat și mai devreme de alte situații grele din sectorul agricol. Deci, avem motive de îngrijorare ă, în cotidian, pentru că uh, sunt situații îngrijorătoare și de aici ne punem întrebări și asupra perspectivelor care urmează. Deci sunt anumite întrebări care se pun și pe termen scurt, dar uh, și uh, lucruri care trebuie reflect, uh, dezbătute pentru ce privește viitorul. Așa cum am spus de la bun început, există problema concentrării exploatărilor agricole, spre exemplu, și Scopul acestui exercițiu este să oferim niște răspunsuri cât mai concrete, dar asta presupune și o dezbatere pe fond. Și nu trebuie să uităm că uh, o astfel de politică uh, publică trebuie să țină cont de toate modelele agricole uh, posibile și existente, nu? Și atunci trebuie să ne punem întrebarea în ziua de astăzi, economia rurală, agricolă, care este prezentă în toate teritoriile Europei, este la fel de bine asigurată? Pentru că am mai avut și alte raporturi, spre exemplu, pe tema agriculturii urbane. Ori, atunci trebuie să ne punem din nou întrebarea asupra, există sau nu un echilibru asigurat între zonele urbane și rurale? Deci acest țesut Uh, economic din zonele rurale este sub semnul întrebării. Și, deci această politică generală, PAC, trebuie să uh, fie eficientă și în ce privește ocuparea și în ce privește dezvoltarea teritorială cu specificitățile fiecarei zone, de munte, de câmpie, etc. Dar în momentul de față, totuși, avem motive să credem că răspunsul oferit de politica PAC nu este neapărat adaptat la toate cazurile. În orice caz, se constată de ani de zile deja că pe undeva, practic, politica PAC uh, indirect sprijină, practic, fuga activităților economice din zona rurală spre zona urbană. Și tocmai de aceea trebuie să avem o dezbatere în așa fel încât să ajungem la propuneri concrete și pe termen scurt și pe termen mai lung pentru viitoarele politici PAC. Și sigur că asta înseamnă o muncă care se va desfășura atât pe următoarele luni cât și în următorii ani. Iar acum, dacă mă refer și la ce spus, cele spuse de doamna Garcia, sigur trebuie să ținem cont și de chestiunile de mediu și de chestiunile uh, ecologice. Uh, ați vorbit și despre un anumit contract social care este necesar și sigur nu trebuie să ne concentrăm doar în politica noastră asupra uh, accesului la resurse. Accesul la resurse este o miză importantă și sigur pământul, terenurile sunt o, o resursă foarte importantă, dar trebuie să ne referim și la celelalte elemente de mediu, cum ar fi calitatea aerului și așa mai departe. Nu trebuie doar să vedem în agricultură doar uh, un dispozitiv de uh, producere a alimentelor. Deci este un întreg complex uh, social de mediu. Deci, iată o primă reacție după aceste uh, intervenții și țin deci să vă mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții, mi-am luat notițe și cred că ele vor fi foarte utile pentru raportul nostru uh, viitor și vom colabora cu toții chiar de astăzi. Mulțumesc! Uh, Mulțumim, domnule raportor. Așa cum spuneam și mai devreme, deci este un prim document de lucru și uh, a fost prima noastră discuție pe această temă, un prim schimb de vedere. Și toate contribuțiile de astăzi nu pot decât să îmbogățească uh, baza pentru viitorul raport. În orice caz, pe 25-26 aprilie vom avea o nouă discuție mai aprofundată. Deci, vom închide acest punct vă ordinea pe zi și și revenim la punctul 7, noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. Iar uh, aici comisia competentă în fond este Comisia DEVE. Așadar, uh, în partea comisiei noastre este raportorul nostru va fi doamna Molly Scott Cato. Deci este vorba despre o nouă alianță care a fost înființată în mai 2010, 2012, sub auspiciile grupului G8 și uh, are ca scop întărirea investițiilor publice, dar și atragerea de noi investiții private în sectorul agricol. Deci proiectul uh, vizează dezvoltarea uh, sectorului agroalimentar. Mă bucur că acest raport uh, a fost inițiat și voi da acum cuvântul doamnei Scott Cato. Mulțumesc foarte mult, doamnele președinte. În mod clar, este o temă foarte importantă și ne vom baza foarte mult pe contribuția experților. Și mă refer în uh, special la raportorul special al statelor al Națiunilor Unite pe această temă și în rapoartele uh, sale s-a pus accentul pe necesitatea de a avea uh, recurs la folosirea datelor în domeniul agricol. Dacă ne uităm la datele la care dispunem, ar trebui să ne concentrăm mai ales pe tema nutriției, dar din păcate de multe ori nu este cazul. Și, în definitiv, tema nutriției este o oportunitate pentru sectorul agroalimentar. Și suntem îngrijorați pentru că, în definitiv, constatăm că sistemul de monocultură este în creștere la nivel mondial și uh, acest raport a fost inițiat de către DEVE și, într-adevăr, uh, uh am, împărtășim și noi îngrijorarea care este exprimată de către comunitatea de specialiști în acest domeniu. Am primit până acum contribuții din partea multor organizații non-guvernamentale. Uh, cum ar fi uh, grupul de acțiune francez împotriva foamei, Oxfam, uh, o serie lungă de uh, astfel de ONG-uri care au activități în acest domeniu. Ca să dăm doar câteva exemple, anumite zone din Nigeria, spre exemplu, zeci de mii de hectare au fost cedate recent unor companii din Statele Unite pentru instalarea unor ferme de monoculturi, dar tot procesul s-a desfășurat fără consultarea comunităților locale, care, a o supraviețuire depinde de acest teren. Am uh, primit de asemenea uh, foarte multe e mail din partea cetățenilor care sunt îngrijorați de astfel de proiecte. Ce vom încerca să facem în acest raport este să uh, subliniem cât este de importantă o producție durabilă de alimente pentru că uh, situația este, trebuie corelată și cu uh, schimbările climatice. Deci, practic, trebuie susținută uh, continuarea acestor culturi de subzistențe. Și, de asemenea, nu trebuie pierdut în vedere și incluziunea în toate aceste politici publice, mai ales incluziunea față de femei în agricultură. Iarăși un element foarte important, inițiativa despre care vorbim, trebuie să uh, evite pe cât posibil fenomenul de dependență alimentară. Pentru că, spre exemplu, fermierii care depind de anumite corporații internaționale când vine vorba despre semințe sau despre uh, pesticide. Deci, practic, uh, um, trebuie să permitem în continuare existența unei uh, diversități în ce privește speciile de plante cultivate. Apoi, acapararea de terenuri, iarăși este o, o temă foarte îngrijorătoare. Și Alianța se ocupă de această temă. Sigur știm că există aceste fenomene de corupție și de speculație în comerțul cu terenuri și, bineînțeles, fenomenul dezavantajează comunitățile mici și fermele individuale. Deci o parte din aceste probleme e, sunt Uh, prezente și pentru agricultorii din Europa, pentru că, spre exemplu, nici în Europa nu există suficientă încurajare față de micii producători și de cooperative. Și dacă reușim să introducem niște standarde internaționale, lucru de care se ocupă uh, organizația FAO din partea ONU, uh, noi sperăm că, practic, uh, politicile publice agricole ar fi mult mai eficiente la nivel global. Deci, ce încercăm să facem este să stabilim o poziție clară și uh, așteptăm primele voastre contribuții. Așteptăm și contribuția raportorilor din umbră și, sigur, așteptăm toate contribuțiile dumneavoastră care vor fi binevenite. În orice caz, ne vom concentra să pe această temă, această legătură dintre uh, securitatea alimentară și nutriție, dar în așa fel încât viitoarele politice publice să nu dezavantajeze fermierii cei mai dezavantajați. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Bran. Mulțumesc, domnule președinte profit de ocazie ca să sprijin pe deplin poziția exprimată de către colega noastră, doamna Scott Cato. Pentru că, da, din păcate, abordarea de obicei este destul de învechită și se cer făcut aici multe schimbări. Și eh, eu însumi am colaborat de-a lungul la ani de zile cu organizații neguvernamentale active în acest domeniu și știm deja de ani de zile că uh, răspunsul față de această problemă de a sărăciei și a foamei la nivel uh, global, practic nu ține de uh, problema finanțării, de bani, ci ține de sistemul economic în general ca și concepție. Pentru că există o posibilitate și pentru actori în domeniul agricol care nu au acces la finanțări mare. Deci este o problemă de sărăcie structurală. Pentru că, da, de multe ori abordările sunt foarte învechite și nu uh, atacă problema la rădăcină. Pentru că problema ține în principal de sistemul economic global. Uh, și iată, acum ne confruntăm din ce în ce mai mult pe agenda mondială și cu schimbarea climatică. Deci, dacă încercăm să combatem sărăcia globală, foamea în lume și Vedem foarte bine care este și punctul de vedere al organizațiilor neguvernamentale. Trebuie în primul rând să combatem datoriile structurale din uh, țările sărace și trebuie să transformăm și modelul comercial, regulile comerciale la nivel global. Deci, spre exemplu, trebuie să combatem în mod foarte clar evaziunea fiscală. Și, practic, constatăm aici o ironie a sorții când vorbim despre evaziune fiscală, pentru că o parte dintre uh, companiile care s-au afișat ca susținătoare a noi uh, alianțe pentru nutriții, vorbim aici despre multinaționale, care sunt ele însele specializate într-o astfel de uh, uh, schemă de evaziune fiscală și vorbim de evaziune fiscală la un nivel foarte, foarte ridicat. Deci, pe de-o parte avem acele companii multinaționale, unele chiar făcând parte din lista de susținători alianței, și știu chiar din experiența personală că uh, aceleași companii sunt implicate și în evaziune fiscală și practic astfel de companii uh, fac ca anumite țări africane să piardă miliarde și miliarde de venituri bugetare. Și sigur, la un moment dat uh, există și reversul medalii. Da, uh, ne spălăm obrazul cumva prin contribuții uh, către organizații de binefacere, dar situația este scandaloasă. Și abia aștept să lucrăm împreună cu Moli pe acest dosar și spunea foarte clar ei, că lipsește ceva clar din această abordare. Trebuie o abordare mai inclusivă față de societatea civilă și neapărat trebuie să ne ocupăm de problema acaparării terenurilor. Eh, de asemenea, trebuie să ne preocupăm și de problema accesului la semințe. Iarăși, eh, comerțul trebuie poate avut în vedere mai degrabă într-un cadru regional și nu unul global, pentru că trebuie să ținem cont de situația celor mai mulți fermieri până la urmă din eh, lumea în curs de dezvoltare, mai ales în Africa și mai ales pentru femei. Deci munca asta nu va fi ușoară, este o situație foarte complexă și mă tem că e, realitatea este greu de schimbat, nu se pot face transformări de azi pe mâine. Mulțumim. Însă vă rog să vorbesc pe scurt. Queria agradecer o trabalho da relatora da sobre este importante relatório, eh, em que, à partida, nós conhecemos o mérito de uma iniciativa que foi lançada em 2012, envolvendo os... Mulțumesc, eu cred că această inițiativă care implică într-adevăr principalele organizații internaționale, are ca obiectiv până la urmă să scoată din sărăcie 50 de milioane de persoane din Africa subsahariană și avem aici uh, o strategie destul de simplă, recursul la investiții atât publice cât și private pentru a îmbunătăți performanțele sectorului agricol din aceste zone ale lumii. Ori, dacă privesc aceste informații în calitatea mea de raportor din umbră, uh, văd că sunt foarte multe elemente de critică, dar avem nevoie și de uh, niște inițiative. La un moment dat se vorbește chiar despre neocolonialism, se vorbește despre acapararea de terenuri sau uh, Eh, de exproprieri, de limitarea accesului la apă. Totuși, n-ar trebui să ne uh, oferim acest program. Practic ar trebui să revenim la uh, bază, să ne întrebăm de ce au nevoie beneficiarii și Uniunea Europeană consideră că este foarte important să uh, acordăm din nou importanță agriculturii familiale, agriculturii de subzistență și să promovăm și uh, cooperativele de mici agricultori. Asta poate că înseamnă și recursul la uh, contracte la nivel local, regional, deci trebuie promovată autosuficiența alimentară la nivelul comunităților. Deci, sigur, acolo trebuie inclusă și egalitatea de gen. Este un element important și cred că programul a trebui extins și la alte țări uh, africane, mai ales acele uh, țări care se confruntă cu problema fluxurilor de migrație declanșate tocmai de penurii alimentare. Pentru că, în definitiv, asta este nevoie, ca oamenii să poată trăi în țara lor de origine și să nu fie siliți la migrație. Domnule Andrei, aveți din nou cuvântul? Dar la rândul meu țin să-i mulțumesc doamnei Scott Cato pentru acest raport. Țin să spun că susțin punctul uh, său de vedere și susțin 100% abordarea sa. Pentru că este vorba aici, în primul rând, de principiul de solidaritate față de aceste, această populație care suferă de malnutriție, pentru că avem uh, Uh, sute de milioane de persoane care nu uh, au uh, acces la suficiente alimente și paradoxul este că vorbim despre persoane din mediul rural, de către agricultori. Deci problemele cu care ne confruntăm sunt mai multe. În primul rând, accesul la terenuri, pentru că, da, într-adevăr, de multe ori puteri străine, investitori, speculatori au acaparat terenuri și este într-adevăr important să susținem o politică de dezvoltare durabilă. Și cred că este un aspect esențial și pentru viitorul acelor regiuni, dar și pentru viitorul nostru propriu. Pentru că sunt aici și mize geopolitice de mare importanță, pentru că acele zone, dacă sunt destabilizate, pot duce la fluxuri de refugiați sau de emigranți. Deci eu cred că implementarea acestui, acestei dezvoltări durabile trece, ține într-adevăr și de implementarea unui nou model economic, pentru că agricultura trebuie să fie adaptată la nivel uh, regional la fiecare ecosistem. Iată deci câteva observații de început uh, pentru a vă mulțumi pentru această inițiativă. Mulțumim, domnul Guf. I think one very interesting Domnul Aniu. Dați-mi voie să citez o cifră interesantă despre care am luat cunoștință recent. E, Germania exportă foarte multe produse alimentare, inclusiv cafea către Africa. Ori, până la urmă știm că cafeaua nu este cultivată aici. Poate până la urmă am putea, spre exemplu, poate să avem o altă, să flexibilizăm un pic politica noastră de taxe vamale pentru astfel de produse care nu sunt uh, native în Europa. Și ne putem, trebuie într-adevăr să ne punem întrebarea ce se întâmplă cu situați cu fermierii din Africa. Pentru că trebuie să ne amintim care a fost și evoluția sectorului agricol-alimentar de la noi. Deci eu mă întreb până la urmă dacă luăm inițiativele corecte, pentru că, spre exemplu, Uh, Uniunea Europeană ține cumva în loc progresul în, al, în alte zone, mai ales dacă ne referim la programele științifice legate de organismele modificate genetic sau de alte tehnologii de vârf. Pentru că, sigur, dacă accesul la tehnologie ar fi mai ușor pentru țările din Africa, ar putea face față mai ușor schimbărilor climatice ne putem gândi și la situația altor culturi, cum ar fi tutunul. Sigur, tutunul nu intră în domeniul strict alimentar, dar până la urmă și uh, astfel de ferme pot contribui la dezvoltarea locală. Și poate și în acest fel am putea uh, contribui la îmbunătățirea situației uh, agriculturii din Africa. Și ne putem pune întrebarea ce se întâmplă cu protejarea anumitor specii de animale sălbatice, cum ar fi leoparzii, să zicem, în anumite țări. Pentru că poate, să zicem, decât să ne apucăm noi să ne punem problema cu acestor animale care trebuie sau nu protejate, ucise ca să nu atace agricultorii, poate ar fi mai simplu dacă i-am lăsat să se descurce. Dziękuję pan poseł Azon. Mulțumesc și acum domnul Oazău. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește dorința de a nu depinde de importuri și sprijinul față de producția locală națională ar trebui să reprezinte baza politicii noastre agricole și de altfel este în interesul nostru al tuturor. Din păcate, proiectul acesta nu se referă la agriculturile europene. Pentru țările în curs de dezvoltare e o posibilitate de a hrăni populația și de a le stabiliza din punct de vedere geografic. O ingerență pentru a favoriza dependența, după părerea noastră, nu are niciun sens. Nu trebuie să impunem nimic, trebuie să respectăm măestria la nivel local și uh, având în vedere că asta nu e neapărat regula în Europa, teamă pentru aceste țări. Deci pentru a limita uh, aceste efecte, ar trebui și Comisia să vină cu niște cifre, cu niște studii. Cum anume va favoriza producții stabile și suficiente pentru niște populații destul de numeroase? Nu avem decât declarații, declarații de bune intenții, însă nu avem exemple în Europa de producții mari fără acele intrante, um, um, resurse inițiale despre care vorbiți. Ar trebui să dezvoltăm o agricultură mai tradițională și atunci eu cred că trebuie să schimbăm întreg sistemul. E o altă agricultură, nu mă opun, însă proiectul Uniunii Europene trebuie să fie unul foarte clar, pentru că nu știm foarte clar în ce direcție ne îndreptăm. Vă doriți o agricultură tradițională a IMM-urilor, a fermelor mici sau o agricultură industrializată cu exploatații foarte mari, cu producție pentru export? Vreți țări industrializate pentru aceste țări uh, în curs de dezvoltare sau vreți o agricultură tradițională pentru aceste țări? Mulțumesc! Dziękuję pani poseł Mirela. Doamna Milar. Da, domnul președinte, mulțumesc mult raportoare. Este necesar, este important și este urgent să transmitem un semnal politic corect. Avem nevoie de o nouă alianță privind securitatea alimentară și trebuie să um, o susținem. Este foarte important de asemenea, să susținem programele pe termen uh, mediu și lung, uh, programele alimentare din zonele rurale și nu numai. Trebuie să avem în vedere uh, oprirea achizițiilor de alimente de către investitori externi, pentru că este pur și simplu un element de bază pentru a permite dezvoltarea regiunilor rurale. Trebuie să susținem femeile, trebuie să ameliorăm transferul de cunoștințe. Cred că aceasta este o misiune de bază a Uniunii Europene. Trebuie să oferim ajutor să susținem schimburile internaționale exact în uh, domeniul dezvoltării rurale, iar noi în Europa avem la dispoziție parteneri uh, foarte bine stabiliți de uh, dezvoltare durabilă și este important să ne aducem la nivel internațional contribuția și să ne implicăm cât mai mult. Cred că suntem oricum pe calea cea bună. Domnul Tarabela, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că Paul Granan, în numele grupului nostru, în mod exemplar, a făcut un rezumat al atitudinii noastre față de raportul doamnei uh, uh, Cato Scott. Uh, o scurtă observație. La in, în introducere, în momentul în care vorbim de producție alimentară națională, sincer, Europa încă nu e o națiune, așa că ar fi bine să înlocuim cuvântul național cu interioară. Uh, bun, e vorba de produse alimentare care vin din interior, nu? Deci ar fi ceva de logic. Și uh, cred că în momentul în care Paul a luat cuvântul a făcut un rezumat foarte clar al filozofiei noastre. Uh, așa că n-am să vorbesc mai mult decât atât, domnule președinte. Dziękuję. Pan poseł Flanagan. Pan Flanagan. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe s-au spus deja Vreau doar să spun că susțin ceea ce a uh, redactat Molly și în fiecare zi, de câte ori vin la ședința comisiei noastre, de atâta ori se spune cum o să hrănim noi lumea întreagă. Și ieri eram într-o poziție destul de ciudată, mi s-au pus întrebări Uh, în, în toate felurile și răspunsul de fapt era la toate aceste întrebări la un om, dacă vrei să se hrănească, învață-l, învață-l să prindă pește și se va hrăni o viață întreagă. Uh, eu cred că asta trebuie să facem, nu? Însă nu trebuie să, fim, să ne simțim superiori. Am fost des. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnei raportor. Aș dori să susțin ce, -au spus, ce a spus antevorbitorul meu. Uh, în ceea ce privește politica de dezvoltare, trebuie să ne gândim foarte bine la ea. În 1988 am participat la un proiect privat în Brazilia și uh, la Mato Grosso există zone unde nu sunt suficiente alimente. Am fost de aceea în uh, Brazilia și uh, am reușit să strângem fonduri pentru a finanța achiziționarea unor 4, a 400 de vaci și apoi fiecare vacă a fost dată cu a fost închiriată. Nu a fost vândută, ci a fost închiriată localnicilor tocmai pentru a-i responsabiliza și deci 400 de mici agricultori au avut fiecare câte o vacă. Uh, sunt multe alte pos- proiecte posibile și uh, colegul nostru a spus-o foarte bine. Avem uh, 80% dintre agricultori care lucrează ca niște agricultori bio, pentru că nu au acces la niciun fel de substanțe uh, de îngrășământ sau uh, fitosanitare. E foarte important să oferim uh, acestor agricultori posibilitatea de a-și uh, hrăni măcar familiile. Sigur că situația este foarte dificilă în lume, în Africa mai ales, pentru că acolo sunt uh, foarte multe dictaturi și când avem dictatori care gestionează milioane de hectare și în plus dau acces chinezilor la ele, uh, este foarte grav. La fel și în Europa, în Ucraina se întâmplă ceva similar, deci e important să abordăm acest subiect și să ne asigurăm că situația merge în direcția cea bună. Aș vrea să vă mai vorbesc și despre Zimbabwe. Uh, acolo a fost uh, eliminat uh, dictatorul comunist și țara a uh, devenit un teritoriu al foametei imediat. Deci cred că trebuie să vorbim despre toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur, este important să discutăm uh, despre ceea ce înseamnă siguranța alimentară la nivel um, global, pentru că Uniunea Europeană nu poate să stea deoparte legat de acest fenomen, pentru că vedem în actuala criză a imigranților ce se poate întâmpla în ipoteza în care anumite lucruri în unele zone ale globului nu merg așa cum ar trebui și domnul Des a subliniat care au fost dificultățile pe care domnia sa le-a întâmpinat în uh, anumite zone. De aceea apreciez că la nivelul Uniunii Europene cu bune și cu rele, de mult ar fi ea criticată, ea trebuie să se implice în această politică de asigurare a siguranței alimentare. În același timp, uh, această dezbatere poate să fie și o bună oportunitate pentru uh, cei de la Comisie să ne expună puțin situația și legat de uh, ceea ce înseamnă problema acapărării terenurilor, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, pentru că am mai avut această dezbatere în această comisie și știm foarte bine că unele state din estul Europei mai ales se confruntă cu această problemă a acapărării terenurilor. Vreau să vă spun că în România, după unele date, în momentul de față, 43% din terenul agricol uh, din România este în mâna a 3-4 uh, structuri juridice, firme, ONG-uri și așa mai departe. N-ar fi nicio problemă această chestiune dacă nu aceste structuri juridice, firme sau cum vreți să le spunem, la un moment dat, prevalându-se de dreptul de proprietate asupra acelui teren, da, să decide să nu mai cultive acele terenuri și atunci sigur că vor uh, putea crea anumite dezechilibre în aceste, în aceste zone. Iată deci cât de complexe sunt problemele atât în Africa cât și în Europa și de aceea cred că aceste dezbateri nu pot să facă altceva decât să vină cu un plus de valoare. Mulțumesc! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de heer, de heer Boeddha heeft precies verteld waar ik... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bud a spus exact ceea ce vreau să spun și eu. E clar că sunt aspecte pe care trebuie să le abordăm. Și mulți colegi înaintea mea au evocat această problemă, așa că nu vreau să mai repet. Nu vreau să mai repet aceste puncte de vedere. Însă în momentul în care vorbim despre multinaționale, uitați-vă la cele care vin dinspre China, Uh, noi cu toți am subestimat pericolul pe care reprezintă acesta. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Tak, wyczerpaliśmy listę chętnych do Mulțumesc foarte mult. Iată că ajungem la finalul listei vorbitorilor. Și poate că acum aș putea să dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au luat cuvântul. E vorba de o dezbatere foarte interesantă în această după-amiază. Acum, în ceea ce privește amendamentele, aș dori să discutăm și despre fermele de subsistență și cred că ar fi bine să nu uităm faptul că sunt uh, foarte mulți fermieri săraci în lume care nu își pot permite să cumpere terenurile. Și cu siguranță am putea să punem accentul și pe alte aspecte, cum ar fi uh, compostarea, cum ar fi uh, uh, latura forestieră. Am putea, evident, să evocăm și uh, evaziunea fiscală, pentru că știm că anumite întreprinderi care au semnat pentru această alianță, de fapt, uh, privează anumite țări de venituri fiscale și știu că există amendamente care uh, merg în această direcție. Au fost înaintate, dacă nu mă așa, înainte de Crăciun. Uh, și se punea întrebarea dacă eventual uh, o această, uh, această evaziune fiscală poate fi compensată prin acordarea de subvenții. Acum, nu știu, uh, nu cred că am putea accepta alte amendamente care să poată să se refere la vânătoare și care să promoveze vânătoarea în uh, Africa. Evident, este foarte clar că uh, toți fermierii trebuie să fie în măsură să se hrănească pe ei și familiile lor. Mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, având în vedere că Putem depune amendamente până în 3 februarie. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc doamnei raportor pentru această dezbatere și vă propun să ne întoarcem acum, deci, la punctul 6 de pe ordinea de zi. E un raport referitor la soluții tehnologice pentru agricultură sustenabilă în Uniunea Europeană. Raportoarea noastră este doamna McIntyre. Ciekawy, ważne podejmuje sprawy z obszaru. E vorba de un subiect important, interesant, care face o punte de legătură între cercetare și agricultură. Felul în care selecționăm anumite plante, cunoștințele pe care le putem avea în domeniu, problema finanțării, problema utilizării rezonabile a fondurilor în materie de inovație. Și deci e vorba de un subiect pe care l-am așteptat și l-am așteptat de multă vreme. Uh, e clar că este foarte important, așa că prefer să dau cuvântul doamnei raportor pentru a ne face o prezentare referitor la acest punct. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc că ați amânat acest punct uh, până când am putut și eu ajunge. Cred că punctul de pornire al uh, raportului meu este unul dublu, sustenabilitate și productivitate. Tehnologiile agricole au potențialul de uh, a crea mai multă productivitate și mai multă sustenabilitate în agricultură mulți uh, agricultori utilizează tehnologia genetică și din ce în ce mai mult uh, pe cea mecanică și digitală, considerând că sunt o soluție la uh, provocările actuale privind alimentele. Dar nu vreau să dau deoparte importanța soluțiilor non-tehnologice pentru găsirea de soluții la problemele agricole. În raportul meu mă refer la utilizarea de pesticide și recunosc că rolul central jucat de uh, gestiunea adecvată uh, a uh, dăunătorilor. Însă aceasta este doar o parte din soluție și trebuie să realizeze un instrument adecvat pentru a permite agricultorilor să se adapteze la principiile de bază privind controlul dăunătorilor. Și acest lucru este foarte important în ceea ce privește agricultura de precizie, pentru că aceasta are potențialul de a scădea utilizarea cantităților de pesticide, de fertilizatori, de apă, în același timp ameliorând fertilitatea solului și uh, crescând uh, randamentul recoltelor. Din păcate, costurile sunt mari și tehnologiile acestea sunt greu de adaptat la zonele uh, agricole mai mici și neregulate. Aceste obstacole nu au fost încă depășite. Nu există cifre actuale. Însă se sugerează că rata de adoptare se află între 3 și 8%. Din acest motiv, raportul meu subliniază rolul central al agricultorilor. Nu toate tehnologiile răspund nevoilor agricultorilor, fie pentru că tehnologia nu este încă optimizată sau pentru că uh, este foarte costisitoare. Agricultorii sunt utilizatorii finali ai acestor tehnologii și e important ca ei să fie implicați în dezvoltarea lor. Așadar, dezvoltarea tehnologiilor agricole trebuie să fie transpusă în experiențele practice ale agricultorilor și ei trebuie să se afle în centrul dezvoltării tehnologiilor. Atunci când un uh, fermier se confruntă cu o provocare anume, trebuie să aibă acces direct la uh, uh, datele științifice și la cercetare specifică pentru a găsi o soluție. Culegerea roadelor tehnologiilor inovatoare nu trebuie să se limiteze la un singur tip de practici agricole. Tehnologiile dezvoltate trebuie să fie aplicate la toate tipurile de cultură, convenționale, agricole, creștere de animale, de pescară mică sau pescară mare. Trebuie să ne asigurăm că inovația tehnologică este disponibilă pentru toți agricultorii din Europa. Sunt multe obstacole. Investițiile în baza de cercetare au scăzut foarte mult în ultimii 30 de ani în mare parte a Europei. În același timp, capacitatea Europei de a produce mai multe alimente a încetinit, ajungând într-o fază de platou în anumite state membre. Așadar, productivitatea alimentară nu poate fi crescută sustenabil fără investiții susținute în cercetarea de bază și cercetarea aplicată. Nevoia de a ameliora productivitatea și competitivitatea și performanța ecologică nu ține doar de economie. Aproximativ 805 uh, milioane de persoane din lume sunt afectate de malnutriție cronică. Majoritatea trăiesc în state în curs de dezvoltare și e clar că Europa are obligația morală de a optimiza producția agricolă, de a mări producția și asta într-un mod cât mai durabil. Investițiile recente și noile priorități de finanțare în statele membre și la nivel UE uh, sunt încurajatoare și mă bucură mai ales faptul că s-a uh, inclus uh, robotica și agricultura de precizie printre prioritățile 2020. Îmi pare rău însă că nu se, nu se cere o abordare multidisciplinară. Agricultorii sunt cei care uh, vor decide dacă să adopte sau nu această tehnologie și ar trebui implicați în aceste proiecte. În raportul meu menționez uh, Comisia Europeană și memorandumul între Comisia Europeană și BEI pentru dezvoltarea durabilă rurală pentru perioada 2014-2020. Aceste instrumente sunt mai ales valoroase pentru că creează un efect de pârghie și uh, reprezintă garanții pentru împrumuturi, ceea ce e foarte important. E foarte important ca fermierii care doresc să adopte tehnologii costisitoare să fie protejați de riscuri. Însă acum depinde de statele membre să includă aceste opțiuni în următoarea rundă de programe de dezvoltare rurală. Se fac noi investiții și în statele membre. În Regatul Unit, de exemplu, guvernul britanic investește într-o nouă strategie Agritech, care are obiectivul de a uh, face din Regatul Unit un lider mondial în domeniul tehnologiei, inovării și durabilității. Această strategie este în curs de desfășurare și include o investiție de 70 de milioane de lire sterline într-un catalizator agrotehnologic pentru a sprijini accelerarea comercializării cercetării agricole, precum și o investiție de 90 de milioane de lire sterline pentru înființarea unor centre de inovare agricolă un element cheie pentru realizarea tuturor acestor obiective va fi asigurarea competențelor corespunzătoare și atragerea în acest sector a talentelor și a experienței adecvate. Competențele de cercetare necesare pentru acest sector se schimbă rapid și, în prezent, există un risc real de creșterea deficitului de competențe în agronomie și fitopatologie, pentru că mulți din specialiștii cu experiență se apropie de pensionare. În mare parte a Europei, centrele de educație, formare și inovare au început să scadă ca număr și trebuie revitalizate, mai ales în acest domeniu emergent al ingineriei agricole. Pe scurt, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a crește atractivitatea sectorului agricol european pentru nou, nou veniți în agricultură, în activități de cercetare sau de dezvoltare tehnologică. În plus, Trebuie să avem în vedere crearea unui cadru uh, de reglementare mai favorabil inovării. Trebuie să ne asigurăm că regulamentele UE nu sunt obstacole în calea inovării. Toate acestea sunt extrem de importante și de aceea raportul meu cere Comisiei să-și folosească noul mecanism de consiliere reglementativă ca să se minimizeze povara administrativă și să se poată determina uh, echilibrul între riscuri și beneficii. Este foarte important, mai ales pentru noile produse fitosanitare, pentru crearea acestora și pentru gestionarea dăunătorilor în mod integrat. În cele din urmă, în raportul meu se consideră că pierderea diversității genetice în ultimul secol pune în pericol securitatea alimentară și subminează politicile UE privind agricultura durabilă, Așadar, se subliniază necesitatea de a avea un dialog sporit între baze de date genetice și uh, utilizatorii finali pentru a se susține uh, producția de alimente în întreaga Europa. Domnule președinte, provocările pe termen lung ale agriculturii durabile trebuie să facă obiectul unei abordări comune între Comisie și statele membre ca să se poată susține inovația tehnologică și aștept cu nerăbdare să ascult comentariile altora pe acest raport și să primesc amendamente în timp util. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Jest dużo. Mulțumesc. Văd că mulți colegi doresc să ia cuvântul. Eu propun să limităm timpul de vorbire la un minut. Doamna uh, Molly Scott Cato, vă rog. Mulțumesc. Noi susținem tehnologia și inovarea, dar este important ca tehnologia să fie adecvată și anume tehnologie care respectă echilibrul natural. Noi credem că se pot face foarte multe dacă s-ar lucra cu, cu ecosistemele. Acestea au un potențial enorm care nu este deloc menționat în raportul doamnei McIntyre. Ca exemplu, eu aș sugera capacitatea solurilor de a absorbi uh, carbonul și de a absorbi apa. Aceasta este o capacitate crucială dar avem nevoie de soluri vii pentru uh, o producție agricolă durabilă. Decât să avem soluții high-tech uh, care costă foarte mult, aș sugera să lucrăm în armonie cu natura și să susținem investițiile în soluri naturale un ecosistem sănătos e un exemplu perfect de economie circulară, pentru că datorită unui astfel de ecosistem, agricultorii pot face economii și pot contribui la reziliența naturală. Agricultorii pot să-și amelioreze modul de a produce și de asemenea mediul natural, dar nu prin astfel de tehnologii. În așa numitele noi tehnici de reproducere, ne preocupă foarte mult acest lucru. Nu ne dorim așa ceva și nu dorim abevierea NBT, New Breeding Techniques, pentru că avem deja un uh, acronim și anume OMG, Organisme Modificate Genetic, care înseamnă același lucru și avem legislație în acest sens în directiva Biotech. EFSA a propus o analiză caz, caz de la caz la caz în cadrul acestei directive sugerez să ne îndreptăm în altă direcție. Colegul nostru spune că s-a comandat deja un studiu care compară programul cadru 5 cu programul cadru 7 și se constată că s-a mărit de patru ori suma alocată tehnologiei. Mă scuzați, n-am știut cât timp am la dispoziție la început. Aș vrea să spun că noi, verzii, dorim să înțelegem lucrurile din perspectivă științifică și că ținem la inovare, dar într-o strânsă colaborare cu natura. Mulțumesc! Stimată deputată, ați depășit uh, foarte mult timpul care v-a fost alocat. Ați vorbit de două ori mai mult. Sper că ați fost o excepție și că ceilalți nu vor proceda Mulțumesc, am să încerc uh, să mă limitez la un minut. În secțiunea E se vorbește despre uh, producția de uh, îngrășăminte cu azot uh, care face să crească randamentul producției. Uh, eu am menționat acest subiect de mai multe ori și chiar uh, colegul Nicholson mi-a spus că am vorbit prea mult despre acest lucru și despre digestia anaerobă, dar eu cred că se exagerează, pentru că eu cred că am putea să rezolvăm multe probleme în acest mod, probleme de gestionare a deșeurilor și am putea crea energie și dacă, nu asta e, dacă asta nu e durabil, nu știu ce mai e. Apoi, uh, media socială și marketing, tot tehnologie înseamnă și reprezintă o șansă pentru micii fermieri, pentru micii agricultori ca să-și promoveze produsele ieftin. În politică eu am reușit să-mi promovez micul produs foarte eficient, fără mulți bani dați pe marketing și cred că și agricultorii pot să o facă. Eu cunosc mulți mici agricultori care își fac reclamă pe Twitter. Trebuie să se exploateze acest filon, trebuie ca cei care merg uh, la nivel local pentru turism să cumpere produse locale și uh, reclama e gratuită pe media socială, pe Instagram, pe Twitter și așa mai departe. Mulțumesc! Dziękuję. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę, jedna minuta. Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei McIntyre pentru acest raport și cred că e un raport foarte interesant. Uh, sunt multe aspecte cu care sunt de acord. Cu unele nu prea, dar uh, cred că este totuși foarte interesant ca în comisia noastră să avem ocazia să avem un astfel de aviz specific pentru a putea vorbi despre necesitatea unor inovații tehnologice. E clar că trebuie să lucrăm pe inovație tehnologică pentru a îmbunătăți rezultatele obținute în agricultură. Și asta în paralel cu conceptul de durabilitate, un concept cu care suntem de acord. Însă, în Europa nu ne putem permite să ajungem într-o situație în care numele durabilității dăm, facem pași înapoi. De aceea cred eu că trebuie să luăm foarte în serios această nevoie de inovație tehnologică. Ceea ce este interesant e un aspect și anume cum anume putem îmbunătăți cadrul regulamentar pentru produsele fitosanitare. Cu siguranță îl cunoașteți foarte bine, ați participat la trilog și e clar că e un subiect important și cred că aici chiar putem avansa. Mi-a expirat minutul. Nu mai pot aborda și alte subiecte care sunt importante, pertinente, dar vreau să spun că e un raport foarte interesant și e foarte bine că luăm în serios acest aspect și nu suntem pur și simplu înlănțuiți de conceptul de durabilitate doar. Hausling. Domnul Hausling. Uh, foarte pe scurt. Mă uimește faptul că abia astăzi avem, că chiar astăzi am avut un raport în același sens. Vorbim de două ori despre același lucru. N-ar fi bine să ne repartizăm mai bine capacitatea de muncă. Vreau să vă amintesc, domnule președinte, că și în grupul nostru ar, vrea să, ar fi vrut să aibă o inițiativă în acest sens, dar nu a ajuns să fie promovată. Ambele rapoarte seamănă foarte bine Ambii autori cred că tehnologia este soluția la toate problemele. Încă de la școală am auzit că agricultura integrată este o soluție, că uh, ar fi trebuit în ultimii 10 ani să folosim cu 30% mai mult uh, îngrășăminte și nu mai puțin. Nu știu atunci de ce avem 6.000 uh, de tone de glifosat în lume. Eu cred că ar fi bine să ni se spună de ce se cheltuiește atât de puțin pentru agricultura ecologică, pentru cercetarea în acest domeniu, de exemplu, pentru că astfel se pot rezolva multe probleme. Dar dacă te uiți cum sunt repartizate fondurile, vedem că agricultura ecologică nu primește aproape nimic. De ce? Probabil pentru că industria nu are ce câștiga de aici. Dziękuję pani poseł Harens Garcia. Sí, Doamna Garcia, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile făcute și e clar că inovația tehnologică este foarte importantă pentru agricultură durabilă, dar aș vrea să mă refer la un capitol referitor la produsele fitosanitare. Vreau să vă spun că vă voi prezenta anumite contribuții prin amendamente și mă voi referi la problemele cu care se confruntă în momentul de față anumite uh, culturi, culturi pentru care încă nu am uh, interzis substanțe active care în momentul de față sunt autorizate și care în momentul de față nu ne permit să tratăm anumite uh, boli. Și e clar că inovația în acest domeniu ar putea să joace un rol primordial Însă, având în vedere că e vorba de o cercetare care poate du- nu duce la beneficii foarte mari, iată că această inovație nu se face, această cercetare nu se face. E clar că există anumite riscuri, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în 2015. Dacă am fi avut inovație atunci, ar fi fost așa de bine. Dar uh, eu vă voi prezenta niște amendamente în așa fel încât să încercăm să evităm astfel de probleme și pe viitor. Mulțumesc. Pan Poseu Santos, bardzo proszę. Uh, obrigat, domnul um, Domnul Santos, mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților pentru acest raport. Și, uh, din păcate, nu eram gata, nu am pregătit să intervin doar un singur minut, pentru că, sigur, venit aici la această reuniune, dar cu tot respectul, din păcate, într-un singur minut nu pot să rezum intervenția mea. E mult prea scurt. Mulțumesc. Mulțumesc. Faptul este că avem o listă lungă de oratori. Mulțumesc, domnule președinte și în aceste rapoarte regăsim ideile care erau formulate și uh, în, dat, discutate în data de 8 ianuarie. Și uh, am câteva observații. Uh, nu pentru că nu avem, reușim să avem o politică agricolă comună de calitate, că trebuie să ne găsim uh, soluția în exportul pe piețele. Asta e o idee nu foarte potrivită, pentru că uh, Eh, ce trebuie de fapt să facem, ce vedem aici în această abordare, să liberalizăm și mai multe piețele. Eh, eu cred că trebuie să fim prudenți. Sigur, eh, tehnologia poate ajuta agricultorii, dar nu trebuie să facem din asta, din tehnologie, un pretext pentru a scădea numărul de agricultori și pentru a spori și mai mult mărimea fermelor. Să nu uităm că există și agricultori care nu evoluează la nivel industrial și nu au aceleași interese ca sectorul agroindustrial deci aș vrea să știu cum anume ne puteți garanta că un astfel de proiect nu lucrează împotriva intereselor eh, micilor agricultori. Mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Europea. Mulțumim. Mulțumesc. Sigur, tema este propice pentru o discuție foarte lungă, dar trebuie să ne uităm la datele disponibile, trebuie să ne uităm și la fapte și câteodată avem tentația să tragem niște concluzii, cum că am putea proceda așa și așa, dar trebuie să fim foarte prudenți, pentru că uh, multe au fost deja făcute uh, în acest sector și a trebuit să avem grijă să nu risipim, să nu stricăm ceea ce am reușit deja să facem. Trebuie să ținem seama de experiența existentă în anumite țări membre. Vedem că în anumite țări, spre exemplu, nu sunt folosite organismele modificate genetic. Vedem că se favorizează mai degrabă agricultura biologică, dar în acest raport nu se fac referiri la agricultura bio-naturală. Și sigur, ne referim la uh, acele pesticide numite nepericuloase, dar care sunt acele pesticide? Deci rămân foarte multe semne de întrebare. Trebuie să fim foarte prudenți. Mulțumesc. Domnul Agneu. Ei bine, domnule Carte, poate că pentru astăzi voi putea să sprijin poziția dumneavoastră. Sigur, uh, e adevărat că Gatul Unit este lider în domeniul inovației. Dar uh, dacă ne punem și uh, problema riscurilor pe care ne uh, asumăm, poate că trebuie să, într-adevăr, să fim foarte prudenți, pentru că nu știm ce ne așteaptă în viitor. Deci, dar despre ce este vorba de fapt? Este vorba despre acest export de excelență academică către anumite țări și apoi ce se întâmplă? Reimportăm uh, anumite produse, deci uh, recolte care, pe care noi să le folosim gata cultivate, dar este o nebunie. Și uh, așa totuși să ne gândim la situația fermierilor pur și simplu, care și ei sunt consumatori și nu-și doresc să fie înghițiți de uh, multinaționale. Și sigur, și ei sunt, uh, ca toți actorii de pe piață, sunt preocupați și de situația pe termen scurt și de cea pe termen lung. Deci, trebuie să avem mare grijă ce riscuri ne asumăm când formulăm aceste orientări de viitor. Mulțumesc. Dziękuję pan Andriu. Mulțumim. Domnul Andriu. Mulțumesc doamnei McIntyre pentru acest raport și îmi permit câteva observații concise eu constat că uh, raportul se axează pe tehnologie, dar fără să precizeze despre ce tip de agricultură vorbim, ce tip de agricultură dorim să promovăm. Și eu, sigur, eu cred că tehnologia trebuie să fie în serviciul agriculturii și anume unei agriculturi durabile. Deci eu cred că este nevoie să reflectăm la aceste noi modele agricole mai durabile ținând cont uh, de situația ecologică. Pentru că aici, în raportul actual, cred că ne referim prea mult la agricultura de precizie. Suntem cumva blocați în modelul actual uh, industrial care există în agricultură. Deci, aceste perspective referitoare la tehnologie se bazează prea mult pe modelul actual. Deci, practic, tehnologia nu ne va ajuta să schimbăm paradigma actuală. Doamna Müller. Ich kann es kurz machen. Da, foarte pe scurt, eu cred că um, utilizarea responsabilă a solurilor și a apelor este un uh, domeniu important, iar agricultura de precizie poate să aibă efecte pozitive în acest sens. Și de asemenea, cred că este importantă acceptarea de către populație. Doamnă McIntyre, într-adevăr ați mai prezentat un raport uh, similar, un, ați prezentat un raport similar cu cel al colegului meu Ian Huitema. Pentru mine ar fi important să discutăm cu toții la oaltă ca să ne asigurăm că totul continuă în direcția cea bună. După uh, după ultima noastră misiune vom mai avea o misiune în țările de jos a Comisiei Agri și cred că este important să ne întâlnim și să discutăm ca să nu existe o dublare a eforturilor. Doamna McGuinness. Thank you, Chair, and thank you to our... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorilor și țin doar să atrag atenția colegilor asupra uh, unor studii aflate în desfășurare privind aceste tehnologii agricole, deci ne vor ajuta pe viitor. În uh, anumite țări, uh, sigur, există finanțare pentru astfel de uh, studii tehnologice, dar în alte țări uh, finanțările s-au redus în ultimii ani. Deci asta readuce în discuție tema transferului de cunoștințe și de expertiză. Și de fapt știm cu toții, o spunem cu toții că fermierii uh, au nevoie, sunt dornici să obțină aceste cunoștințe, acest uh, acces la informație, dar procesul este dificil. Eu cred că pe undeva trebuie să avem grijă și la titlul acestui raport, pentru că trebuie să precizăm clar că este vorba de soluții tehnologice pentru o agricultură sustenabilă. Și, uh, da, deci, uh, nu ar trebui neapărat să dăm la o parte un model posibil, dar trebuie să ținem cont de toate tipurile de agricultură, și bio și sustenabil. Și în orice caz, agricultura trebuie să beneficieze de sprijinul evoluției tehnologice. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat să aud pe doamna McIntyre spunând că, în mod clar, există loc și pentru soluții netehnologice și dacă ținem cont de asta, bineînțeles, ne putem gândi în primul rând la componenta forestieră în uh, agricultură și ecosisteme. Și, în uh, Regatul Unit avem un exemplu foarte bun de dimensiuni chiar mari de acest tip de proiect agricol care include și componenta forestieră. Cred că putem uh, învăța niște lecții utile din astfel de exemple. Și este într-adevăr foarte important să subliniem că da, există un rol posibil pentru tehnologie, dar sigur, tehnologia trebuie să fie cea în serviciul agriculturii și nu invers. Domnul Des, mulțumesc. Am cerut uh, special să iau cuvântul pentru că nu știu dacă raportorul nostru din umbră mai ajunge la timp. El m-a rugat să-i mulțumesc doamnei McIntyre pentru buna colaborare, mi-a spus să subliniez pozitiv faptul că se menționează agricultura de precizie și rolul ei pentru dezvoltarea agriculturii în general. A salutat faptul că este important ca agricultura să devină mai atractivă pentru uh, lucrătorii de specialitate și să fie susținuți agricultorii uh, din exploatări mici și de asemenea agricultorii din zone mai uh, dificile. Uniunea Europeană nu trebuie să uh, creeze obstacole în calea inovării, ceea ce înseamnă că e nevoie de o birocrație redusă și de asemenea de o a diversității genetice. E foarte importantă în acest sens tot agricultura de precizie care își poate aduce contribuția în acest sens. sens. Și săptămâna trecută am fost la Berlin și am văzut astfel de tehnologii, dar care sunt adecvate mai degrabă pentru exploatările agricole mari și exploatările mici nu au acces la astfel de tehnologii. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu putem vorbi destul despre tehnologie în domeniul agricol. Mi se pare un subiect extrem de important și uh, e important să nu pierdem uh, perspectiva de ansamblu, uh, pentru că mulți cred că nu mai avem nevoie de tehnologie în domeniul agricol. Din potrivă, avem nevoie de tehnologie și nu trebuie să facem diferențe de niciun fel între actori mari și actori mici între agricultori uh, bio și agricultori convenționali. Eu cred că agricultura, în general, um, trebuie să beneficieze de evoluțiile tehnologice și nu trebuie să se creeze nicio contradicție între industrie și agricultură. Sunt două domenii care trebuie să se ajute reciproc și uh, Trebuie să vă spun că eu prefer tractoarele de acum decât cele de acum 50 de ani, deci industria, industria și evoluția tehnologică e un lucru bun pentru agricultură. Uh, suntem mulțumiți de uh, textul raportoarei și vom depune și amendamente. Mulțumesc. Aici se încheie lista vorbitorilor. Și aș dori să mă refer la ce a spus domnul Santos Cred că raportorii din umbră care lucrează la acest uh, raport ar uh, fi bine să aibă la dispoziție pe viitor mai mult timp decât ceilalți colegi. Cred că este o modificare a procedurii pe care trebuie să avem grijă să o aplicăm pe viitor. Într-adevăr, raportorii din umbră trebuie să aibă posibilitatea să se exprime mai pe larg. Dar nu s-a întâmplat astăzi și vă rog să mă scuzați e sua resposta. Obrigado. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor. Mulțumesc. Îl avem printre noi pe domnul director Dumitru. Îi dăm din nou cuvântul și îi mulțumim. Mulțumesc, mulțumesc și eu raportorilor privind aceste teme. Cred că e o dezbatere foarte utilă. Dar, în orice caz, raportul uh, menționează mai multe tehnici foarte importante, agricultura de precizie, tehnicile de selecție genetică și aceste instrumente sunt foarte utile pentru a îmbunătăți performanțele sectorului și pentru a susține creșterea, ocuparea și creșterea economică în general. După cum uh, știm cu toții, avem uh, programul Orizont 2020 care uh, stimulează practic acest gen de proiecte, inovarea pentru obținerea de noi produse și practic aceste programe se referă și la agricultura bio, pentru că programul Orizont 2020 se referă la ambele direcții, agricultură convențională și agricultură bio și este vorba despre uh, o uh, abordare progresivă cu finanțări în creștere de-a lungul anilor și deci vorbim de un program aprobat anul trecut și care se va desfășura pe următorii 4-5 ani. Parteneriatul uh, European pentru Inovație și Productivitate practic ajută la crearea unei punți între aceste două paliere. De asemenea, ați precizat, v-ați referit și la uh, dorința, nevoia uh, fermierilor de a avea acces la aceste uh, tehnologii. Și sigur, într-adevăr, este important să-i putem implica pe fermieri într-un schimb direct de opinii cu oamenii de știință. Aș vrea să menționez existența mai multor programe de acest tip și ne așteptăm ca în jur de 3.000 până la 5.000 de proiecte să fie implementate în această direcție în următorii ani. Am luat notă și de referirea la programele actuale de cercetare pentru inovare în agricultură. Și eu aș spune că practic lucrăm în acest sens, avem rețele tematice, avem, spre exemplu, rețeaua paneuropeană de conservare a semințelor, care este deja operațională. În ce privește uh, latura agricolă a programului Orizont 2020, după cum știți, comisarul domnul Hogan uh, găzduiește o conferință foarte importantă pe această temă chiar în această săptămână. Și uh, va fi ocazia să discutăm în această conferință nevoile sectorului și să încercăm să tragem niște concluzii privind cele mai bune căi de a uh, continua în această direcție și sunt sigur că multe dintre temele, ideile sugerate astăzi aici vor fi prezente și în conferința aceasta. Sigur, așteptăm să vedem și forma finalului a acestui raport și vă stăm, bineînțeles, la dispoziție pentru o colaborare cât mai bună. Mulțumesc! Mulțumim! Dau de nou cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere și pentru că este foarte util să avem această discuție și aștept cu nerăbdare să colaborăm la evoluția raportului. Dar pentru moment aș vrea să revin la ce spuneam încă de la început. Eu cred că tehnologia trebuie să evolueze și asta pentru toate tipurile de agricultură, convențională, bio, pe sc- la scară mare, la scară mică și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne limităm când vorbim de tehnologie la o singură nișă, ci Cred că trebuie să favorizăm pur și simplu evoluția uh, soluțiilor tehnologice în beneficiul tuturor tipurilor de agricultură, inclusiv agricultura uh, bio. Deci, vroiam doar să subliniez din nou îi mulțumesc și doamnei uh, Garcia pentru că aștept deci să primesc amendamentele despre care ne-a vorbit în ce privește culturile minore specializate, care bănuiesc că sigur se reflectă și anumite preocupări regionale. Deci abia aștept să primesc amendamentele. Aștept deci în toate contribuțiile care ne-au fost propuse și sigur că ele vor fi binevenite. În mod clar sunt de acord cu domnul Stuart Agnew, uh, care s-a referit la nevoia de a ține cont de toate sectoarele de inovații, sigur că da, și uh, am reținut și exemplul în ce privește componenta forestieră în agricultura ecosistemică. Țineți-mă la curent, vă rog. Deci, abia aștept să primesc concret propunerile dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Wiecie Państwo. Mulțumim. Din păcate, e chiar păcat, când, cu multă vreme în urmă, când eram copil și participam la lucrările agricole, nu aveam tehnologiile de astăzi. Ar fi fost deja mult mai bine. În orice caz, sper că Uh, veți depune amendamentele la timp până pe 29 ianuarie. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție și trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi și vom avea deci o dezbatere privind raportul doamnei Müller. Este vorba despre strategia UE pentru macroregiunea alpină. Este, sigur, o strategie importantă, însă avem o anumită îngrijorare. Nu se vorbește despre fonduri noi specifice pentru aceste programe, pentru această strategie. Nu avem indicate noi surse de finanțare. Deci, practic, tot dispozitivul se limitează la principiul de sinergie între diferitele fonduri și instrumente deja existente. Or, este important să uh, Eh, ținem cont de specificitatea acestor programe regionale. Sunt însă sigur că doamna raportor ne va explica foarte clar situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc Comisiei. Mulțumesc Comisiei pentru uh, strategia alpină de care s-a ocupat, pentru că a pus în evidență zona alpină. Aceasta este baza comunicării și uh, mi se pare excelent. Știm că în uh, regiunile uh, alpine sunt șapte state, 80 de milioane de uh, locuitori și 48 de regiuni. Este important ca acestea să fie integrate și știm de asemenea că zona alpină are o mare importanță în Uniunea Europeană. Ați spus în introducere că nu vor fi alocate noi fonduri, că trebuie să se rămână în cadrul juridic existent Însă aș vrea să spun înainte să încep că avem uh, programele Interreg care, activ- care activează transfrontalier la nivel uh, comunal, la nivel local și poate că am putea să avem în vedere ceva similar și în domeniul agricol, tocmai pentru a susține uh, țintit proiecte transfrontaliere. Zona alpină pe care o cunoaștem și o apreciem astăzi nu ar fi posibilă fără o uh, agricultură și o silvicultură adecvată. Sunt uh, familii care uh, s-au adaptat la condițiile climatice și topografice dificile din această regiune. Prin munca lor foarte grea, aceste familii și aduc o contribuție enormă la, la ocrotirea patrimoniului cultural, la ocrotirea ecosistemelor și, de asemenea, pun la dispoziție alimente de mare valoare. Este foarte important ca în discuțiile noastre să ne preocupe modul uh, în care putem ajuta acești actori și cum putem să atragem pe viitor și tineri în acest domeniu și cum le putem oferi tinerilor perspective în acest domeniu. După părerea mea, e foarte important să susținem cetățenii în acest peisaj natural, să le punem la dispoziție instrumentele necesare și prin politicile noastre să sensibilizăm statele membre la provocările diverse cu care se confruntă această regiune. Foarte concret, în textul meu am abordat, desigur, agricultura. Noi trebuie să facem un aviz agri pentru Comisia Regii și este foarte important să ținem cont de faptul că structurile agricole formate de-a lungul a sute de ani să fie păstrate și ocrotite. Este vorba de tipuri de cultură, este vorba de moduri de creștere a animalelor pe care trebuie să le protejăm prin prevederi naționale și printr-o armonizare europeană a acestor diferite cadre. Avem nevoie de o simplificare a uh, ecoconformității pentru întreprinderile mici, pentru mici agricultori uh, alpini. Este foarte important să se combată despădurirea pentru că uh, trebuie ca pădurea și terenurile agricole să poată fi folosite durabil și pe viitor. Deci diversitatea peisajului este, la, este foarte importantă, la fel și menținerea um, rezervelor de apă. E foarte important uh, să nu uităm că um, ocrotirea resurselor naturale presupune și o cooperare transnațională și transregională în domeniul energiilor regenerabile. Este foarte important și să protejăm drepturile proprietarilor de terenuri, mai ales a familiilor și uh, aici trebuie să se respecte directivele privind uh, flora, fauna, habitatul uh, natural și de asemenea directiva nitraților. Regiunea alpină este supusă la schimbări climatice, este un teritoriu cu risc de avalanșe, cu risc de inundații și este nevoie de măsuri de prevenție pentru a le uh, anticipa. Avem nevoie de oameni în acest teritoriu, deci uh, sectorul alimentar trebuie să rămână atractiv și competitiv. Nutzen. Es geht um die digitale Infrastruktur, um die Energieversorgung Aber es geht auch darum, letztendlich. Trebuie să încurajăm mobilitatea, diversitatea de aprovizionare cu energie, accesul la telecomunicații și cred că printr-un raport extrem de complet am să încerc să nu fie nici prea lung. Uh, vom reuși astfel să acoperim toate aceste aspecte, vom reuși să discutăm și vom favoriza, deci, cultura, inovația, cercetarea, vom crea legături foarte puternice între sectorul alimentar și, pe, pe de o parte, și pe de altă parte, liceele. Vom încerca să sensibilizăm tinerii față de mediu, față de piața locală, de produsele locale. Așa că aștept cu mare nerăbdare dezbaterile cu colegii și vom prelua toate observațiile în așa fel încât să putem avea un aviz cât mai complet cu putință. Mulțumesc foarte mult! Am patru persoane care s-au înscris pe lista oratorilor. Mai dorește cineva să intervină? Deci, un minut și jumătate pentru fiecare persoană. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, prezint uh, notițele domnului Dorman, care este raportor din umbră și care, din păcate, nu a putut să ajungă la timp. Așa că vă rog frumos să, uh, să nu vă supărați pe mesager. Eu nu sunt decât mesagerul. Uh, ideea este că ne dorim o utilizare cât mai eficientă a resurselor existente pentru a putea aborda această strategie macroregională. Și aceasta este comparabilă cu o strategie adoptată de Uniunea Europeană pentru Marea Baltică. Și îmi aduc aminte că această strategie a fost lansată pe exact același model. Acum, e clar că ne putem referi la țările din această regiune, Austria, Franța, Germania, uh, Italia și uh, Elveția. E clar că strategia aceasta macroregională pentru regiunea alpină trebuie să poată să se vizie pe fondurile existente, pe fondurile de coeziune, pentru a implementa proiecte care să aibă drept scop uh, rezolvarea unor provocări comune să poată promova investițiile în inovație în materie de agricultură, în materie forestieră, gestiunea apei și transporturi. Și mai mult decât atât, noi suntem de părere că această strategie macro-regională alpină trebuie să coordoneze toate fondurile utilizate uh, și existente la nivel european. Dziękuję panu Łazon. Mulțumesc, care cuvântul, doamnă Oazou. <clears throat> Înainte de toate, mulțumesc, domnule președinte, vreau să fac o simplă observație. Cum putem avea o strategie comună pentru niște teritorii atât de diverse și diferite și numeroase? Uh, ca un fel de laborator pentru agricultura de mâine. E adevărat că IMM-urile, întreprinderile mici, și mijlocii, sunt specializate pe piața locală. Știți bine acest lucru și ele contribuie la o gestiune echilibrată a teritoriului și a menținerii unui peisaj pozitiv, deschis. Și e clar că acestea încurajează munca sezonieră, care este destul de stabilă acum. Singurul punct negativ reprezintă veniturile. Veniturile sunt fragile. Numărul de exploatații de această natură a scăzut cu 28%. Și e clar că se, împing, se, se promovează ideea de concentrare. Uh, știți că subvențiile, dacă n-ar exista, atunci rezultatul ar fi unul negativ. Acum, întrebarea e dacă regiunea alpină va profita de pe urma reformei PAC. E clar că acest lucru va agrava dependența și nu asta ne dorim, dependența agricultorilor. Deci regiunea aceasta alpină trebuie să facă față unei concurențe, concurențe a unor produse care uh, vin din afară și care au costuri de producție mai mici. Noi vrem să promovăm produsele noastre, uh, vrem să promovăm de altfel și produsele care beneficiază de denumire de origine controlată. Uh, și e clar că e vorba de circuite economice scurte, reduse, care pot uh, genera anumite venituri la nivel local. Atunci, ce putem face pentru a promova specificitatea aceasta a acestei agriculturi alpine și pentru a găsi noi debușuri pentru această, acest tip de agricultură? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu, la rândul meu, aș dori să subliniez că această comunicare este foarte interesantă. E vorba de o regiune, regiunea alpină, dar ne oferă de altfel și o misiune pen, pentru anumite zone, spre exemplu zone de munte, ca în acest caz. O misiune de a coordona intervenția noastră la nivel politic. Deci nu e vorba doar de agricultură, ci e vorba de o latură verticală, pentru că uitați-vă, există foarte mulți actori economici care intervin avem agricultură, avem posibilități de turism, Trebuie să analizăm de asemenea și dificultățile care există. Spre exemplu, în domeniul transporturilor, serviciile sociale oferite în aceste regiuni, serviciile de bază. Deci, în fond, cel mai interesant în această comunicare este, după părerea mea, faptul că avem nevoie de o viziune globală pentru un teritoriu definit și că e nevoie de o acțiune concertată la nivel politic. Deci e clar că există fonduri, însă ele poate sunt prost utilizate. Și e clar că această zonă e comparabilă cu alte zone muntoase. Și e clar că acestea vor, vor, vor fi părățite de populație dacă nu se oferă servicii de bază populației. Deci trebuie să dezbatem pe baza unei uh, uh, raport de inițiativă al domnului Dantin, care se referă tocmai la agricultura din zonele muntoase. Dar aceasta reprezintă doar o parte din model. Pentru a avea o viziune globală, pentru a avea o viziune globală în ceea ce privește o anumită zonă specifică, trebuie să abordăm lucrurile transversal. Și cred eu că agricultura se înscrie în, această, în acest demers. Trebuie să vedem efectul în așa fel încât să vedem dacă concluziile trase în această regiune, în această strategie, sunt trans- se pot transpune și în alte regiuni asemănătoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc doamna Müller, doamnei Müller pentru acest raport. Nu pot decât să îl susțin E adevărat că timp de mm, ani și ani de zile a fost foarte greu să se cultive ceva în aceste regiuni. Și e adevărat că s-a vorbit foarte mult despre faptul că a existat un exod al agricultorilor din aceste regiuni muntoase către alte regiuni. E adevărat că Alpii sunt în principal o destinație de vacanță, însă Agricultorii sunt cei care ne permit să garantăm acest turism, pentru că, de fapt, ei mențin acest, uh, această regiune uh, în condiții favorabile. Și e adevărat că aici nu e vorba doar de schi, nu vă vorbim doar despre dorința de a crea, eu știu, nu știu, uh, uh, livez cu pom fructiferi pe sute și sute de hectare muntoase. Nu, ar fi ceva nerealist. Însă noi ceea ce ne trebuie să facem este să promovăm totuși agricultura în materie de mobilitate, de asemenea trebuie să permitem întreprinderile să se aprovizioneze și în același timp să facă comerț. Apoi este foarte important să ă, ținem cont de faptul că ă, familiile locale să fie protejate și, de asemenea, peisajul să fie protejat inclusiv de instalațiile de teleferice. Dziękuję. Pan director. bardzo proszę. Mulțumesc. Domnul director Dumitru, aveți cuvântul. Și uh, vă ascultăm cu plăcere. Mulțumesc strategia macroregională creează un cadru foarte important, iar politica agricolă comună oferă o gamă largă de instrumente pentru a susține regiunea alpină. Macroregiunea a fost creată în ideea de a se crea o complementaritate a fondurilor între regiuni, iar complementaritatea fondurilor este o caracteristică de bază a noii perioade de programare 2014. Asta se vede, de exemplu, în infrastructura de comunicare. Sfera de aplicare a, a strategiei pentru zona alpină se suprapune cu strategia regională și avem programe de dezvoltare regională în toate statele uh, care uh, fac parte din această regiune. Pentru a facilita finanțările din fonduri, uh, europene la nivel teritorial, e nevoie de crearea de strategii naționale care să acopere toate fondurile, așa numitele acorduri de parteneriat, care să creeze condițiile pentru accesarea fiecărui fond în parte. Adoptarea de programe pentru uh, regiuni este bazată pe o logică de intervenție și foarte importantă relația autorităților locale și regionale în diferite contexte, inclusiv în zonele muntoase în perioada 2014-2020, consecvența și coerența sunt foarte importante între uh, această strategie și alte uh, strategii din uh, acoperite de fondurile sociale europene. De asemenea, strategii și o cooperare consolidată s au stabilit și între alte fonduri, cum ar fi FEDER și, FEDER. și FEDER, Uh, pentru a spori cooperarea, iar în regiunile muntoase, în general, se asigură o bună complementaritate între diferitele fonduri, ceea ce este vital pentru mai multe domenii diferite, infrastructura rurală, banda largă, educația uh, profesională și accesul la servicii. Aș vrea să menționez doar câteva uh, subiecte mai relevante pentru zona alpină. Susținerea tinerilor agricultori, măsuri agroecologice, cooperare, în parteneriatele uh, europene, crearea de grupuri de uh, utilizatori și multe alte măsuri, printre care cele de silvicultură. Și e foarte important uh, rolul pe care îl pot juca aceste fonduri pentru garantarea veniturilor pentru agricultori și protejarea regiunii. Programul LIDER este de asemenea implementat și oferă un instrument de nivel subregional, contribuind astfel direct la uh, echilibrul sporit uh, rural în zona alpină. S-ar putea astfel uh, spori coerența teritorială și s-ar putea ameliora uh, situația în zona alpină. Tot acest instrument poate fi adecvat pentru a răspunde la relația urban-rural în regiune. De asemenea, trebuie să punem accentul pe obiective transfrontaliere și complementaritatea între fondurile de investiții și fondurile sociale europene. Așa numita cooperare interteritorială între teritorii din uh, state membre și, din stat, și sau din state terțe, se poate susține cooperarea transnațională. Sunt doar câteva exemple prin care politica agricolă comună și dezvoltarea rurală pot contribui la implementarea strategiei pentru regiunea alpină. Aștept ne nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și cu toți actorii din regiunea alpină la o implementare reușită. Mulțumesc! Dziękuję, pani poseł. Krótko. Gut, kurz, vielen herzlichen Vă rog, doamna Müller. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase, mă bucur de colaborare. Transferul de cunoștințe între state este pentru mine deosebit de important. Trebuie să se poată învăța uh, reciproc. Nu știu însă câte programe sau măsuri transfrontaliere pot fi uh, puse în rețea în mod țintit între statele UE și statele membre care nu sunt membre UE. La fel, uh, indicațiile geografice protejate de origine, indicațiile de origine din zona alpină mi se par foarte importante și din regiunea mea pot să vă spun că avem uh, o aprovizionare cu uh, lapte foarte bine dezvoltată și uh, avem foarte multe posibilități de introducere pe piața unor produse mici, locale. Uh, prin internet, uh, mici întreprinderi locale pot să vândă, de exemplu, brânză pe internet în alte state europene și merge foarte bine. Oricum, cred că vom mai avea ocazia să discutăm și să colaborăm pe acest punct. Ja przypominam Państwu, że jeszcze będziemy ten problem omawiać, to sprawozdanie. Mulțumesc. E clar că vom reveni ulterior pe acest subiect pe 14 uh, martie, 13-14 martie, așa că o să aveți ocazia să vă mai pronunțați pe acest subiect și nu uitați că strategia regională ține și de politica de coeziune și, în mod clar, trebuie să fim atenți la interesele agricultorilor în cadrul acestei strategii, în așa fel încât să nu fragilizăm agricultura în această regiune. În orice caz, mulțumim foarte mult doamnei raportor și vă propun să trecem urmă, la punctul următor, la punctul 10. Um, ehm, vom avea ocazia să discutăm din nou cu domnul John Clark, director la Direcția Generală Agri. Poate vă amintiți că am avut deja ocazia să dezbatem cu dânsul la finalul anului precedent. Am discutat despre negocierile comerciale și acum îi propunem deci să ne prezinte situația referitoare la indicațiile geografice. E o noțiune extrem de importantă pentru Europa și poate că e vorba de o noțiune care nu e neapărat foarte vizibilă și lizibilă pentru partenerii noștri. Și se pare că negocierile acestea în cadrul TTIP, TTIP reprezintă, în cadrul TTIP reprezintă o dovadă în acest sens. Așa că, domnule director general, vă dau cuvântul imediat. Well, thank, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt John Clark. Uh, sunt director general uh, adjunct uh, pentru Direcția Generală Agri. E vorba de un subiect foarte uh, uh, îndrăgit în această sală și anume indicațiile geografice. Uh, Întrebarea pe care o putem pune este următoarea. Ce înseamnă, de fapt, o indicație geografică? Este o recunoaștere a unui drept de proprietate uh, e echivalent cu uh, un brevet. Se înscrie în regulamentele referitoare la proprietatea intelectuală. Și ideea este că e vorba de un produs dintr-o anumită regiune cu anumite tehnici de producție, cu o anumită calitate, reputație specifică și că reputația aceea este legată de zona geografică respectivă. Și lucrul cel mai important uh, care subliniază, deci, ideea aceasta de proprietate, relația care există între produs, regiune și metoda de producție. Indicațiile geografice sunt foarte importante din punct de vedere comercial pentru Uniunea Europeană. Nu numai că suntem importatorul cel mai, mai mare, dar și exportatorul cel mai mare de astfel de produse. Și, în parte, acest lucru se datorează succesului diferitelor reforme succesive ale politicii agricole comune și faptul că avem uh, o agricultură din ce în ce mai uh, orientată către piață, politici orientate către piață și putem spune că astăzi chiar avem un surplus comercial față de restul lumii. E vorba de 18 milioane de euro. Deci, indicațiile geografice reprezintă o parte foarte importantă din, aceste, din această performanță de export. Și putem analiza acest comerț către exterior. Am exportat anul trecut pentru o valoare de 15 miliarde de produse de indicații geografice și nu uitați că am avut și restricțiile referitoare la piața uh, rusească vorba de produse alimentare, de băuturi, dar acestea au un efect pozitiv asupra uh, influenței produselor noastre pe uh, celelalte piețe. Acum, în ceea ce privește negocierile acordurilor de liber schimb, întotdeauna trebuie să facem contribuții, concesii. Uh, în ceea ce privește produsele alimentare, e clar că noi avem nevoie de o arhitectură care să protejeze aceste indicații, aceste produse cu indicații geografice. Și am să încerc să vă explic un pic de ce aceste indicații geografice sunt atât de importante pentru comerț, pentru Uniunea Europeană, pentru ocupare. Primul lucru pe care trebuie să îl amintim este faptul că acestea nu reprezintă doar așa niște produse care vin din două, trei state membre. Nu, e vorba de un regim foarte extins și din ce în ce mai multe state membre au hotărât să promoveze astfel de uh, uh, mărci, astfel de indicații geografice. Și acum toate statele membre protejează astfel de produse. Nu e vorba doar de șampanie, prosciutto di Parma sau scotch, ci avem, spre exemplu, și magiuni de prune din România, produse care vin din toate statele membre, din Malta și din alte țări. Deci e vorba de un fenomen care ia amploare. Avem până în prezent cam în jur de 3.000, peste 3.000 de astfel de produse cu indicații geografice. Apoi e vorba și de valoare. Nu e vorba neapărat de uh, resursele de bază, de materii prime, ci de dimensiunea de export. Pentru că e adevărat că în, în afara granițelor europene se apreciază aceste produse, au o reputație foarte bună. Și mi-aduc aminte că am discutat despre produsele agricole uh, care provin din SUA în luna decembrie când am venit în comisia dumneavoastră. Uh, ne-am făcut un studiu care demonstrează că prețul de vânzare al unui produs cu indicație geografică e de două ori mai mare decât prețul unui produs obișnuit. E clar că aceste produse provin din întreprinderi de tip IMM-uri și e clar că acestea creează foarte multe locuri de muncă în zonele rurale. Spre exemplu, am făcut o analiză uh, în ceea ce vrește Parmigiano Reggiano. E vorba de peste 50.000 de oameni care lucrează în această filieră. Și uh, cei care, spre exemplu, produc brânza Conte, e vorba de peste 10.000 de oameni care lucrează. Deci e clar că acest lucru promovează ocuparea în zonele rurale peste tot în Europa și luptăm astfel împotriva delocalizării acestor locuri de muncă. trebuie să uiți că timpul trece. Asta mi-aduce aminte de partenerii noștri comerciali care mereu îmi spun că trebuie că vorbesc prea mult. Acum, e vorba de un nivel de protecție care trebuie să fie foarte ridicat uh, în ceea ce privește aceste indicații geografice. Cu toții ne dorim ca în momentul în care astfel de drepturi de proprietate sunt încălcate să existe și sancțiuni. Uitați-vă, am pus câteva exemple. Spre exemplu, brânza care vine din Australia și uh, care pare să fie feta din Grecia. Un uh, prosciutto care utilizează uh, un, uh, ca, ca și imagine pe ambalaj drapelul italian, ca și cum ar fi din Italia. Apoi, în ceea ce privește coniac, coniac din regiunea Ongulem. Deci vedeți că în momentul în care există astfel de produse, acestea de fapt subminează reputația și uh, uh, adevăratelor produse cu indicații geografice și, evident, subminează și interesele producătorilor. Pot mai, fi și, mai pot fi date și alte exemple cu niște, unde numele sunt evocatoare. Good Ruti, spre exemplu. Un un vin din Africa de Sud. Dar de multe ori calitatea acestor produse asemănătoare este de fapt inferioară calității produselor europene cu indicație geografică. Apoi, în ceea ce privește protecția la nivel internațional, care este scopul nostru în momentul în care avem negocieri, mai întâi ne dorim un nivel înalt de protecție pe toate piețele, cel puțin să se aplice articolul 23 din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, apoi ne dorim o punere în aplicare concretă din partea guvernelor, pentru că e clar că dacă un producător trebuie să ajungă în justiție, în tribunal, pentru a-și apăra reputația, pentru a-și apăra produsul, asta poate fi foarte scump. E vorba de mii și mii de euro uh, care sunt necesari pentru a putea face în așa fel încât drepturile de proprietate să fie respectate. Și e clar că IMM-urile nu au resursele acestea pentru a putea uh, obține acest lucru. Și în negocierile noastre ne dorim de asemenea să ne asigurăm că există o coexistență cu uh, fostele mărci comerciale. Uh, e vorba de un dublu regim care poate fi uh, obținut în cadrul acordurilor încheiate sub egida Organizației Mondiale a Comerțului. Și un alt aspect care este deosebit de important e vorba de o protecție prin acorduri bilaterale. La nivel multilateral, noi ne dorim o protecție în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Acest lucru face parte din agenda noastră de lucru. Înregistrăm progrese în acest sens. Dar, deocamdată, progresele nu sunt foarte semnificative. Mai avem și un alt instrument, și anume Convenția de la Lisabona, și aceasta reprezintă un acord modern, multilateral, în care, în mod reciproc, se poate asigura o protecție a, unor astfel de produse, prin, în cadrul unor uh, acorduri în acest sens. Agenda aceasta de protecție poate fi negociată în mod bilateral. Apoi, dacă e să ne uităm la acordurile existente și suprafețele geografice acoperite, vedeți că am avem cu SUA, cu Canada, cu Australia. În al doilea rând, există anumite țări cu care în momentul de față negociem o extindere a protecției acordate acestor produse cu origine, cu indicații geografice. Uh, Canada, uh, Columbia, Peru, Elveția, Maroc, Ucraina și avem indicații geografice care sunt cuprinse în mare parte din negocierile pe care le derulăm în momentul de față, spre exemplu cu Vietnam. De-abia am încheiat această negociere. Este una dintre cele mai importante din ultima vreme cu Japonia, care are o piață foarte uh, închisă deocamdată, dar va fi mai deschisă pe viitor pentru astfel de produse. și, evident, negocierile cu Statele Unite ale Americii în cadrul uh, TTIP. Și vom încerca să includem pe viitor și uh, uh, Noua Zeelandă, Australia, Mexico, Mexic, uh, pentru că Dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că e clar că de multe ori e vorba de negocieri foarte dificile. Spre exemplu, în cadrul TTIP încercăm să avem o protecție foarte ridicată, mai ales pentru produsele noastre alimentare. Dorim să avem o intervenție din partea guvernului pentru a asigura această protecție în, cazul, în cadrul tribunalelor americane, utilizarea unor simboluri, a unor drapele, a unor nume. Uh, dar uh, pentru astfel de acorduri e clar că e nevoie de o negociere specifică pentru acele nume de indicații sau acele indicații geografice care ar putea pune probleme. Apoi, ne-am dorit, de asemenea, și am existat, a existat o solicitare în acest sens, am primit mandat să primim o perioadă, o, o, să, să negociem o perioadă uh, de opt-out, de tranziție pentru anumite produse, cum ar fi porto, șampania, șampanie și alte produse asemănătoare, nume utilizate de producători și care sunt negociate, care au fost negociate timp de ani de zile în mod bilateral între Uniunea Europeană și, uh, și SUA și care acum vor trebui să fie înscrise și în negocierile TTIP. Și aș dori să subliniez acest lucru. De ce? Pentru că există foarte multă propagandă în mass media referitor la indicații geografice și TTIP. Noi nu cerem o modificare semnificativă a sistemului sau să încercăm să impunem uh, ceva partenerului american. Și nici nu încercăm să punem sub semnul întrebării denumirile așa cum au fost ele utilizate până în prezent cum ar fi, spre exemplu, eu știu, uh, camembert, cedar sau alte tipuri de astfel de produse. Nu încercam să modificăm nimic, dar știu că acest lucru face parte din propaganda în vigoare în momentul de față în mass media. Și una din specificitățile TTIP-ului este faptul că, deși s-a cerut să se uh, să se o, o, obțină o astfel de protecție pentru indicațiile geografice, Uh, știu că acest lucru trebuie să se facă în mod reciproc, spre exemplu pentru whisky Tennessee. De asemenea, este o, un, un produs care trebuie să fie protejat. Acum, este bine faptul că Statele Unite ale Americii sunt conștiente și recunosc faptul că astfel de indicații geografice merită să fie protejate și uh, acest lucru ne va permite să avem acorduri uh, care să fie mai ușor de acceptat ulterior, în momentul în care acesta, spre exemplu, ajunge în Parlament. E clar că există anumite concesii pe care trebuie să le facem pentru anumite produse. Însă, deocamdată, în principiu, viziunea partenerului american nu este diametral opusă viziunii noastre și negocierile sunt foarte serioase pe tema aceasta indicațiilor geografice. Noi nu ne dorim o scădere a protecției oferite acestor produse în piața noastră internă, Uh, pentru că altfel n-ar avea niciun fel de sens să mai negociem. Acest lucru e valabil și pentru piața americană, însă e clar că în final va trebui să ajungem la un acord foarte echilibrat în cadrul TTIP. Și, după cum vă spuneam, pe măsură ce a, uh, avansăm în negocieri, ajungem la un punct de convergență, undeva uh, la mijloc. Și am speranța că și comisia dumneavoastră va continua să sprijine un, obținerea unui rezultat ambițios, atât în cadrul TTIP, dar și în alte negocieri, pe marginea acestor indicații geografice. Am să mă opresc aici, domnule președinte, ce scuze dacă am vorbit poate prea mult, și împreună cu colegii rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumim, domnule Clark, nu v-ați depășit timpul, vă liniștesc, în orice caz n-am încercat să vă tai microfonul. Nu știu cine a încercat. Oricum, avem 8-9 vorbitori înscriși pe listă, cred. Deci închid acum lista și vă voi acorda câte o minut și jumătate fiecare ca să puteți primi și răspunsuri de la domnul director, doamna Stein. Voorzitter, dank u wel. Uh, complimenten aan de commissie. Wat... Mulțumesc și, în primul rând, Uh, complement elementele pe, pentru aceste explicații din partea Comisiei. Mai întâi mă refer la TTIP. Uh, exigențele noastre sunt foarte clare și uh, trebuie găsită o soluție, altfel nu se poate, așa cum ați spus dumneavoastră. Dar pun întrebarea în ce privește denumirile de origine. Mă gândesc în special la uh, jambonul de Parma. Am trimis și o întrebare în scris știm că există foarte multe fraude în acest domeniu, adică practic acei porci nu sunt crescuți în regiunea respectivă. Au fost și reportaje la televiziune. Deci, întrebarea se pune așa. Porcii respective au fost crescuți în țările de jos și până la urmă produsul se numește jambon de parmă. Eu întreb, cum controlăm astfel de situații? Care e mecanismul de control? Pentru că ceea ce se întâmplă aici în cazul cărnii de porc se poate întâmpla și în cazul altor produse și consumatorul trebuie să știe pentru ce plătește. Mi se pare că uh, lista a crescut deja, deci vă rog toată lumea un singur minut. Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte. Uh, o asistentă tocmai mi-a trimis un comunicat de presă în care se spune că în ultimul an agricultorii bavarezi au un nou uh, record la export produsele agricole din Bavaria exportate în uh, alte state UE și în lumea întreagă totalizează 8,9 miliarde de euro. Și mare parte dintre aceste produse au fost vândute numai pentru că au indicații geografice foarte bune. Și e un subiect foarte important în cadrul TTIP. Un coleg din Bundestag uh, mi-a spus că ar fi bine dacă pe fiecare produs s-ar uh, imprima steagurile naționale ca să putem recunoaște mai ușor uh, cine de unde vine, ce produs de unde vine. Ar trebui ca pe produsele uh, germane să fie marca Made in Germany pentru că uh, aceasta se folosea în Regatul Unit pentru produsele germane care erau foarte apreciate și uh, e o marcă care a făcut istorie. Sí, muchas gracias. Doamna Eras Garcia. Director general, eh, quería preguntarle dos cosas muy... Mulțumesc și eu, domnule director general. Două întrebări. Mai întâi, acest acord pe care îl avem deja cu Statele Unite din 2006 a lăsat între timp 17 denumiri geografice uh, neacoperite. Mă gândesc la vinurile de Jerez sau de Porto, spre exemplu. Și uh, mă întreb dacă vom putea rezolva aceste probleme de 2006 în cadrul TTIP. Apoi, a doua întrebare, acest a nevoia unui acord privind indicațiile geografice va fi sau nu o linie roșie pentru semnarea TTIP-ului global? Mulțumesc. Domnul Iar. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar două întrebări scurte. În primul rând, aș vrea să susțin ce a spus colega Shaer Piri și anume că trebuie să fim atenți la indicațiile geografice uh, ca și materiile prime din care sunt făcute produsele să provină din acea regiune de unde se spune că vine produsul și asta e important mai ales în cadrul TTIP uh, pentru că la șunca de Tirol nu e deloc clar că porcul vine din Tirol, poate să vină de oriunde. Și uh, apoi ați mai spus un lucru corect, ar fi nevoie de o ofensivă de transparență. Cred că așa ar fi cel mai simplu uh, dacă datele geografice ar fi tot timpul prezente pe produse, pe etichete, să se scrie clar Made in Europe sau Made in uh, the United States. Ce credeți dumneavoastră că ar fi esențial aici? Ce informații esențiale credeți că trebuie date despre Uniunea Europeană? Cum vedeți aici legătura cu TTIP? Cum se leagă toate? Mulțumesc. Doamna lijepo, Ja bih vas željela pitati kojom brzinom rješavate? Mulțumesc. Întrebarea mea este următoarea. Cât timp este nevoie până se poate institui o astfel de indicație geografică. Croația a depus deja 18, dar abia 7 au fost aprobate. În unele cazuri situația s-a dovedit problematică, au fost ridicate obiecții, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să existe o legătură între numele produsului și regiunea geografică în care a fost produs. Deci, poate la un moment dat, obiecțiile care au fost ridicate la propunerile croate ar trebui tratate mai uh, repede, pentru că, uh, sigur, uh, și cetățenii din regiunea de origine, la un moment dat, ar trebui să primească un răspuns mai rapid. Nu e așa de greu să stabilim dacă se fabrică acolo sau nu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Mă refer și eu la întrebarea pusă de doamna Garcia în ce privește denumirile de băuturi generice. Și aș vrea de asemenea să mă refer și la alte puncte în, la, pe care le-ați abordat. Format foarte clar, ne-ați spus că practic americanii nu își doresc să negocieze privind uh, indicațiile geografice. Și uh, ne-ați spus de asemenea totuși că în alt tratat pe care Statele Unite l-au semnat, uh, parteneriatul transpacific au negociat astfel de clauze. Deci pare un uh, paradox. Deci eu vă întreb, ce fel de strategie au Statele Unite? Nu cumva încearcă să exagereze, să forțeze nota în ce privește indicațiile geografice? Poate că uh, cumva vor să vândă scump aici ca să ne facă să acceptăm alte aspecte în alte capitole? Asta era o întrebare. Și alta, dacă cumva uh, nu se poate avansa, nu se va trece mai departe, ne-a spus, dar totuși dacă ne confruntăm cu un blocaj, ce înseamnă asta? Că vom opri negocierile? Domnul Agnew. E, din câte văd eu, Comisia avansează pe un teren minat cu astfel de probleme. Pentru că Ați vorbit de brânza cedar, dar ce faceți cu brânza Cheshire? Pentru că și în Cheshire sunt multe vaci care ar vrea ca din brânza lor să se, din laptele lor să se facă o brânză bună. Apoi, mai sunt multe alte zone. Avem iepurii de țara Galilor și multe altele, inclusiv gogoșile din Northumberland. Cred că toate acestea sunt produse care țin de o zonă anume și cred că trebuie lăsate statele membre să rezolve această problemă și să facă diferența între aceste produse locale. Dumneavoastră nu aveți nicio șansă. Mulțumesc. Flanagan. Domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, you mentioned uh, on a couple of occasions... Mulțumesc, domnule președinte. Ați, v-ați referit la anumite zvonuri legate de negocierea cu TTIP-ul. Dar de ce ați folosit această termen, zvonuri, practic de unde provine această referire. Și atunci eu mă întreb, poate că mai simplu ar fi dacă ne-ați oferit cel mai multe detalii, un pic mai multă transparență, mai ales în ce privește deci aceste chestiuni a exporturilor, uh, inclusiv în domeniul băuturilor alcoolice, spre exemplu. Dziękuję pani poseł Aguilera. One minute. Doamna Aguilera, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului director general și vreau și o să-l întreb ceva foarte concret. Eu cred că istoria acestor indicații geografice în, istor- în Europa este una de succes. Și în Parlament am avut un raport din proprie inițiativă tocmai pentru a promova acest model și la alte domenii decât cel alimentar. Acum nu știu dacă eventual există progres la Comisie în acest sens. Eu aș vrea să vă întreb, din câte am înțeles eu, și ar fi bine să-mi răspundeți, Noastră ați spus că protecția, negocierile acestea au fost uh, lansate în cadrul uh, OMC, dar nu ați obținut uh, succes, nu? Nu ați înregistrat progres. Deci, am înțeles eu bine, da? În cadrul protecției uh, de indicațiilor geografice nu s-a înregistrat niciun progres în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, și, așa cum spunea și colegii din, spuneau colegii dinainte, domnul Andriu, uh, în ceea ce privește TTIP, eu am o întrebare foarte concretă. Există vreo linie roșie de nedepășit? Eu cred că noi, ca și Comisie Agri, dar mai sunt și alte comisii, uh, uh, am vrea să știm care sunt acele linii roșii de nedepășit. Mulțumesc. Nicholson. Thank you very... Domnul Nicholson. Mulțumesc uh, domnului Clark pentru prezentarea foarte succintă, care ne ajută foarte bine să, ajut, să înțelegem această problemă. Am fost recent în SUA și a fost foarte interesantă vizita acolo. Și aș vrea să știu următorul lucru. Putem să apărăm indicațiile geografice în fața argumentului american? Și anume, argumentul mărcii comerciale pe care americanii îl repetă în continuu și e un argument foarte solid. Sunt compatibile cele două concepte? Pot să coexiste? Și aș vrea să vă spun, din regiunea în care vin eu, oamenii puțin la numic, dar nu poate că nu atât de mult și nu știu dacă merită ca întregul acord cu SUA să fie blocat din cauza indicațiilor geografice. Nu știu, mi se pare că e prea târziu la ora asta ca să mă învârt pe după copac. Pan poseu Zulu. Domnul Zulo. Grazie, președinte. Molto... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. Tot în legătură cu acordul TTIP. Dacă am reușit să protejăm indicațiile de origine, din cele 3080 existente în ziua de astăzi, care ar fi protejate și care ar fi criteriile în funcție de care unele ar fi protejate și altele? Dziękuję bardzo krótko. Czy my nie przesadzamy troszkę z oznaczeniem? Mulțumesc. Vreau să vă întreb, pe scurt, dacă nu cumva exagerăm cu indicațiile geografice. Pentru că, sigur că ținem la produsele noastre. Nu e vorba doar de o marcă, e vorba de calitate. Dacă am face o comparație între produse fără să ținem cont de marcă, dacă ar trebui să le evaluăm doar în funcție de gust, oare chiar am recunoaște care produs e care? Chiar am putea să le recunoaștem pe acestea? nu cumva avem o abordare prin care riscăm să ne limităm exporturile. Poate că e un subiect dureros, dar cred că merită analizat și sunt convins, domnule director, că vom reveni în repetate rânduri asupra TTIP, pentru că nu avem suficiente informații și vă rugăm să ne informați cât mai rapid. Thank you. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor. Avem și din Polonia uh, o indicație geografică foarte de succes pe toată planeta. E vorba de vodka poloneză. Nu trebuie trecută cu vedere. Și nu sunt probleme cu ea, nu? Am să încerc să răspund tuturor uh, celor care au luat cuvântul. Mulți dintre dumneavoastră au fost de acord că indicațiile geografice sunt esențiale pentru acordurile comerciale și așa și sunt pentru că reprezintă un mare procent din exporturile noastre și de potențialul de export în sectorul agroalimentar. Sunt o adevărată poveste de succes pentru exporturile agroalimentare europene și e important să reușim să câștigăm teren în uh, lumea întreagă, în China, în SUA și așa mai departe și uh, cu cât uh, câștigăm mai mult teren, cu atât e mai bine. S-a vorbit despre șunca de Parma, doamna Schreier a întrebat dacă proșutul de Parma poate fi făcut din porci care vin din afara acestei regiuni și răspunsul este nu. Porcii trebuie să fie născuți și crescuți în acea zonă, hrăniți cu ghinde, într-un loc specific în regiunile din nordul Italiei. Deci, în ciuda zvonurilor care se vehiculează, nu este permis ca uh, porcii să fie importați din altă parte și uh, italienizați la Parma. Mai mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre așa numitele nume de vin semigenerice din SUA, a spus uh, și doamna Erant Garcia. Avem uh, un angajament în acordul USUA privind vinurile că vom negocia într-o a doua fază eliminarea treptată a acelor nume. SUA nu uh, a fost la înălțimea pretențiilor noastre și nici noi nu aveam uh, marjă de manevră pentru a o forța o soluție TTIP este cea mai bună uh, șansă ca uh, acele 17 nume semi-generice de Vinux să poată fi eliminate treptat. Domnul uh, iar, uh, dacă am înțeles eu bine din traducere, a întrebat dacă putem uh, uh stabili regulile de origine în TTIP și dacă există o legătură clară între cele două elemente, nu, nu este așa. Uh, indicațiile geografice sunt separate, sunt o categorie specifică de măsuri comerciale. Nu au legătură neapărat cu regulile de origine. Sigur că un produs cu indicații geografice europene va avea și mențiunea că este originar din Europa dar uh, conceptual indicațiile geografice sunt un lucru diferit. S-a pus o întrebare de către ambii, ambii vicepreședinți dacă indicațiile geografice vor reprezenta o linie roșie pentru negocierile TTIP, fie în cadrul agriculturii, ca o precondiție pentru încheierea capitolului agricol, sau per total. E greu de spus la ora actuală, însă un lucru este foarte clar. Avem un mandat din partea Consiliului în care se stipulează clar că indicațiile geografice trebuie să facă parte din TTIP. Și uh, Parlamentul European mi-a transmis consecvent mesajul că nu putem considera că am avut succes uh, la negocierea TTIP dacă nu, include, nu includem și indicațiile geografice. Ar fi de neconceput, după părerea mea, să pot încheia negocierile agricole uh, din TTIP dacă nu aș include și uh, indicațiile geografice, pentru că reprezintă un principiu ofensiv împreună cu lactatele în TTIP. E nevoie de echilibru chiar și în cadrul agriculturii, ca să nu mai vorbesc de întregul acord TTIP. Domnule Nicholson, sper că nu v-au sedus americanii, că nu v-au convins când ați fost la Washington, pentru că americanii sunt foarte buni atunci când argumentează că sistemul lor de mărci comerciale e singurul lucru necesar. Dar nu este așa, nu funcționează bine pentru că nu ne protejează bine alimentele legea, europeană, legea americană a mărcii comerciale protejează foarte puțin indicațiile geografice ca mărci și nici nu sunt uh, puse în aplicare numele de indicații geografice prin sistemul mărcilor comerciale. Părțile trebuie să acționeze în justiție, în tribunalele americane, procesele pot costa milioane de dolari, deci sistemul mărcii comerciale din SUA nu funcționează pentru nevoile noastre nu este suficient nici nivelul de protecție, nici cel de punere în aplicare, așadar avem nevoie de o altă soluție. Domnul Agnew a spus că suntem pe teren minat. Într-adevăr, indicațiile geografice sunt un domeniu foarte delicat, țin de cultura noastră, de tradiții, de ceea ce mâncăm și e mult mai rezonabil uh, să abordăm acest uh, subiect pe plan cultural și local, într-adevăr dar vă rog să țineți cont de faptul că în Europa indicațiile geografice sunt um, protejate, înregistrate, recunoscute la nivel național. Deci uh, o indicație geografică va fi mai întâi recunoscută ca atare în statul membru. Deci Cheddar West Country Farm, ca să nu mai vorbesc de uh, whisky-ul scoțian. Eu sunt din Yorkshire, pudingul de Yorkshire nu este un produs cu indicație geografică, nu știu dacă ar trebui să o aibă sau nu, dar oricum decizia se ia la nivel național și abia apoi fiecare stat membru trimite numele indicației geografice la nivel european pentru a obține o protecție paneuropeană. europeană Așadar, acel produs nu va fi protejat doar în Regatul Unit sau doar în Austria, ci în întreaga Uniune Europeană, ceea ce e foarte important dacă vrem să ne promovăm produsele și în Uniunea Europeană. S-a mai pus o întrebare și anume dacă este realist să încercăm uh, să protejăm cele 3000 și ceva de indicații geografice în uh, acordurile cu statele terțe. Nu, nu este așa. Noi uh, încercăm să protejăm în fiecare acord o listă scurtă de 200-300 de uh, nume importante comercial. Majoritatea indicațiilor geografice nu depășesc granițele statului uh, respectiv sau doar 150-250 au un potențial de valoare în state terțe. Deci negociem doar o, scurtă, o listă scurtă. Avem excepții cu anumiți vecini europeni, de exemplu cu Elveția ne recunoaștem reciproc listele, pentru că uh, este o abordare mult mai integrată cu vecinii noștri europeni. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, domnul Flanagan a pus o întrebare legată de TTIP, de zvonuri, Okay. Um, no, the, the US is part of its. Um... SUA uh, face parte din această strategie, uh, însă strategia sa de negociere încearcă să uh, diminueze indicațiile geografice, să le diminueze importanța. Ne spun că nu vor să ne satisfacă această cerere. Uh, și au uh, câțiva producători de brânză, mai ales sectorul uh, brânzeturilor produce așa zise feta și gorgonzola și manchego și nu vor să le elimine uh, treptat. Aceiași producători pun steaguri italienești și așa mai departe pe brânzeturile lor, ceea ce ne arată că ei știu foarte bine ce fac, pur și simplu profită de nume europene celebre și mă voi opri aici, domnule președinte. Dziękujemy, panie dyrektorze, za... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Clark, pentru prezentarea extrem de interesantă. Întotdeauna prezentările dumneavoastră sunt foarte interesante. Cu siguranță vom reveni la acest subiect, dar aș vrea să știu și cum anume vom alege cele 250 de indicații geografice cum uh, vom alege ce indicații sunt protejate în cadrul unui acord. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare următoarele ocazii de discuție mai pe larg. Și ne vedem în 22 februarie, doamnelor și domnilor. Mulțumesc tuturor!